Sorry, colleagues, but we are waiting to... Ne scuzați, stimați colegi, însă îl așteptăm pe domnul Niedermüller, care trebuie să ne prezinte raportul în ceea ce privește delegația în Grecia. Bine, putem să începem. Bună ziua, bună ziua tuturor! Bun venit la reuniunea de astăzi, care va începe ca o reuniune obișnuită liberă, iar după aceea vom continua cu o audiere. În primul rând, dacă nimeni nu are nicio obiecție pentru ordinea de zi, atunci o adoptăm. Voi anunța și regimul lingvistic. Astăzi avem uh, franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, suedeză, maghiară, poloneză, slovacă, bulgară și română. Apoi trebuie să aprobăm procesele verbale de la, de la reuniune din 16-17 iunie și 23 noiembrie. Dacă nu sunt obiecții, atunci le adoptăm. Și trecem la primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi și anume proiectul de raport privind misiunea din Grecia, care a avut loc între 17 și 20 mai. Vizita delegației a fost plănuită astfel încât să se strângă informații, să vadă care e situația pe teren în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor de azil, migrație și frontiere externe. Au fost vizite în tabere de refugiați, în hotspoturi, la, Gre- la granița dintre Grecia și Firom. Domnul Niedermüller a fost șeful delegației, așa că dacă ești pregătit, Peter, îți voi da acum cuvântul să ne prezinți acest raport. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gal. Aș dori să mă folosesc de această oportunitate pentru a vorbi în limba mea maternă, limba maghiară. În primul rând vreau să îmi cer scuze pentru că am întârziat câteva minute. În această după-amiază, pe la prânz, de fapt, probabil ați primit prima versiune a acestui raport. Încercam să vă spunem în detaliu ce s-a întâmplat pe timpul acestei misiuni în Grecia. Probabil ați văzut pe prima pagină uh, că la această delegație au fost reprezentate toate grupurile politice. Am încercat să ne utilizăm timpul cât se poate de bine, să mergem în cât mai multe locuri a fost posibil și să vizităm mai multe instituții, organizații și să inițiem negocierile cu acestea. Sper că raportul vă va convinge că am reușit să culegem multe informații în ceea ce privește situația din Grecia. Pe timpul vizitei noastre am mers în o tabără de refugiați, am văzut condițiile de acolo, am vizitat hotspot-uri, am mers în tabere de refugiați din Morea, Ne-am întâlnit cu reprezentanța ai guvernului elen și și cu ONG-uri. Per total, aș spune că lucrul principal pe care l-am aflat în această misiune a fost că situația cu care are de-a face Grecia nu e una ușor de abordat de guvernul elen. E nevoie de foarte mult ajutor și nu prea au acest ajutor, însă au neapărat nevoie de el. Au nevoie de ajutor, astfel încât să ofere condiții acceptabile de trai refugiaților din aceste tabere. La sfârșitul raportului, în capitolul 4, am făcut un rezumat care conține niște sugestii și concluzii care ar merita să fie în continuare discutate. Trebuie să fie foarte clar faptul că există cel puțin trei puncte de care trebuie să se țină cont dacă vrem să îmbunătățim situația și nu să o înrăutățim. Trebuie să se acorde atenție grupurilor celor mai vulnerabile, acele grupuri care au cele mai proaste condiții de trai, copiii, tinerii care și-au pierdut, familii, și-au pierdut familiile pe timpul fugii acestora și au pierdut legătura cu adulții care răspund de ei. Și trebuie să ne gândim la acești oameni care pornesc la drum în speranța că își vor reunifica familiile. În concluzie, aș dori să spun că mi-a devenit destul de clar faptul că dacă Uniunea Europeană nu acordă suficient ajutor Greciei, atunci situația din Grecia nu se va îmbunătăți de la sine, va continua să se înrăutățească. De aceea trebuie să tragem atenția asupra acestui fapt. E nevoie de ajutor țintit din partea UE, astfel încât autoritățile grecești să poată să facă față situației așa cum trebuie. Încă un lucru pe care l-am aflat acolo a fost că politica comună de azil și integrare are un element lipsă, un element important. Acești oameni care ajung aici, refugiați, migranți, au nevoie de o strategie de azil și imigrație. Trebuie să știe la ce se pot aștepta, ce fel de condiții îi așteaptă, dacă au perspective de viitor. De toate acestea e neapărat nevoie. O politică de integrare și informare la nivel european, pentru că dacă nu există informații, nu există comunicare și atunci nu va exista nici integrare. De aceea cred că informația e punctul principal. În final, trebuie să mai menționez și faptul că nu a existat un acord complet între reprezentanții diferitelor familii politice. Bineînțeles, au, exist, au existat diferențe de opinie, însă până la urmă am ajuns cu toții cam la aceleași concluzii pe care le regăsiți în acest raport. Vă mulțumim, domnule Niedermüller. Dorește cineva să intervină? Doamna Zipol, domnul Ferrara? Dacă nu, atunci domnul Marian a cerut cuvântul. Yes, please. Well, thank you very much indeed. I understand. Vă mulțumesc foarte mult. Înțeleg că trebuie să vorbesc în limba engleză pentru că nu există cabina de greacă sau pot vorbi în greacă și voi fi interpretat? We don't have Greek interpretation. Nu avem cabină de limba elenă. Bine, atunci voi vorbi în limba engleză. Vă rog. E foarte interesant să vorbesc despre Grecia în limba engleză. Înțeleg că mulți jurnaliști din Grecia și, bineînțeles, și mulți oameni ar dori să urmărească această discuție și, din păcate, nu există interpretare în limba greacă. Nu știu de ce. În alte comisii avem un regim lingvistic complet. Voi încerca să spun câteva cuvinte. Am participat împreună cu colegii mei la reuniunea pe care am avut-o în Parlamentul grecesc. Discuția a fost una încununată de rezultate. Membrii Parlamentului European care au vizitat Grecia au avut ocazia să asculte diferitele, diferitele poziții pe care le au partidele politice din Grecia. Bineînțeles, poziția comună a fost că Grecia are nevoie de sprijin astfel încât să facă față acestei situații foarte dificile legate de refugiați și de asemenea și situația legată de imigranții nereglementați care au ajuns în țară. Poziția mea pe care mi-am exprimat-o și la reuniunea din Parlamentul grecesc și o voi exprima și acum e următoarea. Trebuie să continuăm cu uh, schema de retrimitere. 66.400 refugiați trebuiau să părăsească Grecia și să fie relocați prin schema de relocare. Până acum, doar 1.430 dintre, acestea, dintre aceștia au mers pe această cale. Cât timp refugiații care sunt în Grecia, cât timp nu observă că se înregistrează progrese reale în ceea ce privește mecanismul de relocare, ei bine, ei se tem, nu vor să rămână în Grecia și, bineînțeles, nici nu pot să fie convinși să meargă în hotspoturi și să se înscrie singuri. Ideea pe care am propus-o eu a fost că ar fi bine să avem 2-300 de refugiați care se află în hotspoturi și care s-au înscris. Dacă ei vor vedea că într-adevăr au această șansă de a se reloca într-un alt stat membru, uh, atunci cei care erau în domenii sau în portul Pireu într-o situație dezorganizată, e bine, ei ar putea să se convingă că pot să meargă în aceste hotspoturi, pot să se înscrie, astfel încât să poată să fie relocați. Așa că ideea pe care vreau să o prezint acum e că trebuie să continuăm, trebuie să convingem statele membre să accepte procedura de relocare și totul trebuie să meargă cât de repede se poate cu această idee. Domnul Avramopoulos și-a spus părerea și anume că 6.000 de relocări pe lună e o cifră la care se poate ajunge. Aceasta poate fi o realitate din Grecia spre alte state membre. Însă, până acum, văd că nu s-a înregistrat niciun fel de progres în acest sens. Ideea principală pe care țin să o exprim aici e că trebuie să continuăm cu relocarea. Bineînțeles, colegii ne-au spus că Grecia are nevoie de sprijin, da, avem nevoie de mai, multe finan- mai multă finanțare, astfel încât să facem față acestei situații dificile. Trebuie să ținem cont și de faptul că poporul elen a făcut eforturi astfel încât să ajute pe refugiați, însă trebuie să înțelegeți că 40% din populația elenă trăiește sub nivelul sărăciei. Avem 1,5 milioane de șomeri în Grecia. Situația economică din Grecia e una foarte dificilă. Un al doilea punct e că trebuie să facem presiune asupra Turciei astfel încât să își respecte obligațiile și să pună în aplicare acordul realizat între Uniunea Europeană și Turcia și de asemenea și acordul de relocare care a fost semnat între Grecia și Turcia. Până acum nici aici nu s-a înregistrat niciun fel de progres real. Acestea sunt punctele principale pe care aș dori să le menționez pe timpul acestei dezbateri și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să spun câteva cuvinte despre situația din Grecia. Însă, Trebuie să luăm măsuri urgente astfel încât să facem față situației. Nu știm dacă Turcia va continua să aibă aceeași atitudine pe care a avut-o și până acum, din martie până acum. Nu sunt sigur că Erdogan va continua cu aceleași tactici sau va trimite sute de mii, sute și mii pe insulele din Marea Egee în săptămânile următoare. Știm că mm, cerințele de viză în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor turci nu va fi acceptată de Uniunea Europeană până în luna octombrie. Așa că trebuie să fim atenți. S-ar putea să ne confruntăm cu o situație foarte dificilă în insulele din Marea Egee. Mulțumim, domnul Kirkos are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Patru puncte înregistrare și procesarea aplicațiilor, în primul rând. Am 400 de membri ASO au fost promiși pentru Grecia. Sunt convins că acest num- la acest număr nu s-a ajuns și de asemenea și 400 de traducători. Procesul este foarte lent și acum uh, apare, au început totuși să fie procesate aplicațiile. Uh, Însă, răspunsul la al doilea nivel devine mult mai politic. Nu există niște criterii specifice în ceea ce privește Turcia acum și dacă este un stat sigur, așa că totul devine o problemă politică și ar fi păcat să ne folosim de această discuție politică pe spinarea refugiaților. În al doilea rând, condițiile din hotspoturi. uri și nu neapărat doar acolo, ci condițiile din uh, taberele de refugiați sunt înspăimântătoare. Există proiecte care combină fondul pentru refugiați cu fondul umanitar, în um, partea domnului Silianidis, cu fondul care cu fondul grecesc și noi, Uniunea Europeană, putem să sprijinim în, în mod direct crearea unor alt tip de tabere, nu doar containere, pentru că foarte mulți refugiați se vor afla în aceste tabere pentru mult timp și e o rușine să existe tabere ca, de, ca cele din Grecia în Europa. Cu toate că Ministerul încearcă să îmbunătățească situația, totuși aceasta rămâne groaznică. 3. Așa cum am citit și în raport, ministerul nu e mulțumit că banii ajung la ONG-uri, deși spune că colaborează bine cu acestea. Există o competiție între ONG-uri și între ONG-uri și minister, iar acest lucru duce la o paralizie de multe ori și nu sunt oferite cele mai bune servicii refugiaților. Rolul ONG-urilor este să ofere servicii. Dacă sunt plătiți să facă asta, asta ar trebui să facă, dacă nu să plece. E o chestiune majoră pentru Grecia și e foarte important să înțelegem că, ma- că banii trebuie să fie utilizați astfel încât să se asigure cele mai bune condiții pentru refugiați și o procesare rapidă trebuie să existe. Al patrulea lucru, în raport se spune că nu există informații uh, în ceea, sau uh, că aceste informații ajung foarte greu la refugiați. Am putea să ne folosim de noile tehnologii, am putea crea o aplicație care să-i sprijine acest lucru s-a făcut în Suedia. Uh, noi, comisia noastră, ar trebui să subliniem faptul că trebuie folosită tehnologia modernă pentru a răspunde nevoilor refugiaților. Pentru că dacă nu se stai la coadă foarte mult timp să ți se răspund la întrebări într-o limbă pe care nu o înțelegi, nu e bine. Doamna Zipăl are cuvântul. Da, mulțumesc pot să sprijin foarte multe din cele spuse de Peter Niedermüller. Însă și eu vreau să ating două, trei puncte care, bineînțeles, sunt complexe. În primul rând, dacă e să vedem care sunt condițiile din taberele de refugiați și să facem o comparație cu alte state europene, sau faptul că alte state membre nu iau deloc refugiați, atunci uh, vedem că putem găsi standarde mai bune și acest lucru trebuie să-l spunem foarte clar. Cred că și acolo unde condițiile nu sunt optime, ei bine, pentru refugiați totuși ele ar fi acceptabile dacă ar exista și o perspectivă în legătură cu ceea ce se va întâmpla după tabăra de refugiați și dacă ar ști cât trebuie să rămână într-o tabără de refugiați. Întreaga situație e nesigură pentru că politica europeană de azil cel puțin această impresia mea încearcă pe de o parte să rezolve situația, unii ridică garduri astfel încât să nu vină nimeni, unii cad la o înțelegere cu Turcia, care ce înseamnă ca toți uh, refugiații să rămână fie în Turcia, fie în Germania. Refugiații trebuie să fie în continuare împărțiți, dar relocarea nu funcționează. Și în ceea ce privește aceasta, e bine, există mult loc ca lucrurile să meargă mai bine. Și atunci, bineînțeles că se, aude, se ajunge în această situație în care răspunzătorii de la fața locului și din Grecia și din Turcia, dar și refugiații se află într-o situație lipsită de sens și sunt descurajați de toate aceste condiții în Germania, în Germania, da, în Grecia, dar și în alte state europene se întâmplă la fel și anume refugiații nu au niciun fel de mijloace financiare la dispoziție. Înseamnă că odată ce sunt înregistrați și dacă primesc un termen pentru un interviu, atunci trebuie să se financeze singur, să ajungă, de exemplu, de pe insulă în Atena. Cum ar trebui să funcționeze așa ceva nu mi-a explicat nimeni. ONG-urile încearcă acum să le pună bani la dispoziție, însă pe de cealaltă altă parte, pot să mă gândesc că un stat care are oricum probleme și care a făcut economii pe proprii săi cetățeni, ei bine, nu cred că va oferi bani refugiaților pentru asemenea lucruri. Și apoi sprijinul, sprijinul tehnic, personal, mm, și acesta lasă mult de dorit acolo. Faptul că procedura durează foarte mult, e bine, voi face o comparație cu Germania. Criticăm faptul că durează săptămâni, luni până sunt înregistrați refugiații în Germania și vreau să vă spun că în Grecia și vreau să vă spun că nici în Germania lucrurile nu merg mai repede, deși avem experiență. Și încă un punct, un ultim punct care nu are nimic direct de a face cu misiunea în Grecia, dar care, bineînțeles, are consecințe asupra uh, acestui fapt și anume la ceea ce ne așteptăm din acest acord cu, între Turcia și Grecia. Cum ce putem noi să facem cu acești refugiați care vin spre noi? În Germania există o dezbatere că refugiații și traficanții de persoane sunt pe cale să deschidă noi căi și nu vorbesc de Libia sau Marea Mediterană, ci există informații că din nou există refugiați care vin pe ruta balcanică, prin Polonia spre Germania, de exemplu. Uh, Așa că va trebui să discutăm despre toate acestea și să înțelegem că pe termen lung vor exista refugiați și că nu, noi europenii nu putem să-i luăm pe toți cei 60 de milioane de refugiați care există acum. Însă să oferim această imagine și anume că Europa nu mai vrea să primească refugiați, ei bine, nici asta nu e alternativa. Și de aceea în Grecia și în Turcia mai sunt multe de îmbunătățit. Însă același lucru este valabil în toate statele membre, lucruri care trebuie să fie îmbunătățite și cooperarea care trebuie să fie îmbunătățită. Vă mulțumim, doamna Ferrara. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, de acord cu tot ceea ce au spus uh, doamna Sipăr și domnul Nittelmuller. Am fost și noi în această misiune în Grecia. Situația este una foarte complexă și foarte dificilă pentru un stat ca Grecia, care a devenit un fel de tabără de refugiați uriașă. În fiecare zi, mii și mii de oameni ajung acolo pe embarcațiuni și în ciuda tuturor eforturilor, guvernul elen are probleme cu uh, gestionarea situației pe lângă uh, acești migranți care vin sunt foarte frustrați. Am uh, văzut tabăra de domenii care a fost uh, desfințată chiar după vizita noastră, după care sunt mii de refugiați care așteaptă deschiderea graniței Acolo am văzut un exemplu clar, practic, în legătură cu faptul cum nu funcționează politicile europene în ceea ce privește migrația. Așadar, trebuie să facem ceva în legătură cu politica europeană comună de azil și cu uh, politica de la Dublin. câteva puncte. În, unul, în primul rând, trebuie să acordăm mult mai mare atenție minorilor neînsoțiți. Există probleme uh, legate de drepturile fundamentale aici pentru a proteja drepturile fundamentale ale, ale acestei categorii foarte vulnerabile. Deseori, soluțiile logistice încalcă aceste drepturi am auzit deseori că de, de, de vreme ce nu exista altern, existau altern, alternative logistice, uh, minorii neînsoțiți erau puși în uh, centre de detenție, în centrele de criză. Deci după trauma de a traversa marea, apare o traumă suplimentară, uh, cea de a fi deținut într-un loc care arată ca, ca o închisoare. se face acest lucru pentru a încerca să se protejeze drepturile minorilor, însă trebuie să ne gândim la rezultatul uh, acestor acțiuni, trebuie să ne gândim la o procedură prin care acești minori să fie preluați de alte state membre sau de alte soluții pentru ca acești minori să fie uh, să-și găsească familie de, familiile, de exemplu, și acest lucru este o altă concluzie din misiunea noastră din, din Grecia. Trebuie să rapidizăm procedurile pentru ca acești migranți să poată să ajungă la familiile lor. O mare parte dintre ei au cunoscut sau familie în Europa. Nu ar trebui să rămână acolo luni și luni la rând, în Grecia, în tabere de refugiați, Mm, cifrele ne arată foarte clar că solidaritatea celorlalte, membru, mm, celorlalte state membre nu funcționează în ceea ce privește cotele de refugiați. Așadar, va trebui să intervenim mai eficient pentru a ne asigura că va exista o distribuire corectă a responsabilității între statele membre. Mulțumesc, doamna Stevens. Mulțumesc, doamne președinte. Aș dori să spun și eu câteva lucruri, pentru că și eu am fost la, în această delegație în Grecia. A fost o vizită foarte utilă să, pentru a vedea ceea ce se întâmplă la fața locului. Situația este într-adevăr foarte complexă. Am văzut cu proprii noștri ochi că Uniunea Europeană a investit mult Acolo În, s-a încercat finanțarea crizei și acest lucru afectează întreaga Europa. Deseori am întrebat despre răspundere și responsabilitate, în special în ceea ce privește finanțarea. Știm că Uniunea Europeană a cheltuit mulți bani în, pentru situația din Grecia, însă în același timp guvernul elen spune că nu a primit suficienți bani anumite aceste finanțări, din aceste finanțări ajung la ONG-uri, ceea ce este bine, însă eu cred că avem nevoie de mai multă transparență în legătură cu unde ajung acești bani și cum sunt cheltuiți. Săptămâna trecută la Strasburg am avut o reuniune de uh, follow-up, însă tot nu era clar, nu, nu a fost foarte clar cum sunt cheltuiți acești bani și în special dacă sunt bine cheltuiți. Așadar, cred că ar trebui să încercăm să facem mai mult pentru a avea o imagine suficientă, globală și în următoarele luni asupra situației. În ceea ce privește acordul UE-Turcia, până acum se pare că funcționează, numărul de migranți a scăzut, însă acum ni se spune auzim din partea președintelui Erdogan din Turcia că poate acordul va fi regândit sau schimbat. Ce putem face dacă Turcia decide să nu și mai respecte angajamentele? Eu nu cred că avem foarte multe opțiuni, însă cred că trebuie să ne gândim la acestea dacă um, se întâmplă um, ceva ce putem face dacă Turcia nu își mai respectă angajamentele. Cum putem să acționăm la sursa fluxului de refugiați? Bineînțeles, acest lucru se bazează pe războiul, războaiele din Siria și Irak și trebuie să lucrăm asupra rădăcinilor și să discutăm și cu alți parteneri, de exemplu America și Rusia. În al patrulea rând, trebuie să discutăm și uh, problema traficanților, traficanților și călăuzelor. Am mers în tabăra din domenii și am văzut acolo femei care uh, se prostituau și poliția era în apropiere Însă acest lucru se întâmplă în continuare. Bineînțeles, tabăra Idomeni a fost desfințată cu scurt, la scurt timp după vizita noastră, însă există și punctul de criză Moria, care a cunoscut foarte mult trafic de ființe umane. Unora care ies din tabără, li se iau documentele, deci trebuie să facem mari eforturi pentru a opri traficul de persoane și pentru, ca, pentru a împiedica ca acești bani să ajungă la traficanți. Avem și probleme cu transferurile. Știu că unele state membre nu vor să coopereze, însă eu cred că toate statele membre ale Uniunii trebuie să-și asume responsabilitatea Belgia a făcut-o deja și câteva alte state, însă cu toții trebuie să facem mai mult. Trebuie să facem cel mai mult pentru a ajuta Grecia. Grecia face tot ceea ce poate și celelalte state trebuie să, să facă la fel. Sper că vom reuși să găsim o soluție pentru Grecia, însă cred că va fi foarte dificil. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Niedermüller. Doriți să adăugați ceva sau să faceți concluzii? Vă mulțumesc. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci doar câteva propoziții. În primul rând, aș dori să mulțumesc membrilor delegației pentru eforturile comune în Grecia, cât și aici. la redactarea raportului. Sunt convins că această misiune a fost un uh, pas important pentru a înțelege mai bine situația din Grecia și situația migranților. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trebuie să vă comunic că mai avem două reuniuni în această săptămână, miercuri 15 iunie și joi 15 16 iunie avem și voturi miercuri. Iar acum continuăm cu audierea în legătură cu impactul fluxurilor recente de migrație asupra implementarea și, eh, implementării și revizuirii sistemului european comun de azil. Îi rog pe cei care vor interveni la prima sesiune, domnul Wagner, domnul Polet și domnul Sorel. Îi rog pe aceștia să vină pe, la podium pentru a-și ocupa locul. Între timp, voi spune câteva cuvinte în legătură cu scopul acestei audieri din această dupămasă. În data de 4 mai, So on the 4th of May, the de 4 mai, Comisia a propus un prim pachet pentru uh, reforma pachetului Euro- sistemului european comun de azil, reformarea regulamentului de la Dublin 3, o revizuire a regulamentului EASO și o re- revizuire a regulamentului Eurodac. Uh, Săptămâna trecută, Comisia s-a consultat cu coordonatorii LIBE în legătură cu al doilea pachet de reforme, directiva calificărilor, directiva procedurilor de azil și directiva procedurilor de primire. Propunerile sunt legate de experiențele din ultimii ani și ultimele luni în legătură cu presiunile puse asupra sistemului comun de azil această audiere a fost organizată pentru a arunca lumină asupra implementării de până acum a diverselor părți ale sistemului comun de azil și uh, cum a fost influențat acest sistem de către criză. Experții invitați astăzi vor, vă vor împărtăși analize din perspectiva Comisiei, a statelor membre, din perspectiva mediului academic și a ONG-urilor. Prima secțiune privește implementarea sistemului european comun de azil. Vom face prezentările în primul rând și după aceea vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Eu urez bun venit domnului Wagner, gestionar de program mm, al, al pentru competențe în centrele de azil al Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație, ICMPD. Eh, alături de el sunt și Chris Pollet și Alexandru Sorel, consilier pe justiție și afaceri interne și șef al secției Azil și Migrație la reprezentanța permanentă a Regatului Stărilor de Jos. Îi dau cuvântul acum domnului Wagner. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Îmi face mare plăcere să fiu aici astăzi și să vă prezint studiul nostru. Am pregătit câteva prezentări pe care le vom uh, parcurge 15 minute este cam scurt timp, dar voi încerca să parcurg uh, toate aceste informații. În ceea ce privește obiect, metodologia, obiectivul a fost evaluarea legislației actuale a sistemului european comun de azil, cu punând accentul pe lacune, incoerențe, contradicții și dificultăți uh, în implementare și transpunere. Caietul de sarcini uh, cerea și uh, luarea în considerare a politicilor din trecut. Din partea metodologică, am făcut cercetare pe documente, uh, interviuri în uh, anumite state membre. Uh, acest studiu a fost uh, dezvoltat în februarie-mai 2016, deci am uh, inclus și ultimele propuneri ale Comisiei. Am uh, defalcat studiul, după cum s-a menționat, sistemul european comun de azil a fost în centrul acestui studiu, deci uh, am pus accentul pe regulamentul Dublin și regulamentul Eurodac, pe care le-am Uh, privit împreună sub tema responsabilitate și distribuire. După aceea și avem și o parte de hotărâre a solicitărilor de azil, unde intră directiva calificărilor și directiva procedurilor de azil. Însă, bineînțeles, nu ar fi fost uh, un studiu complet fără măsurile de urgență care au fost introduse din vara anului 2015, deci am uh, inclus declarația UE-Turcia, uh, transferul și înființarea centrelor de criză. Foarte pe scurt, în sesiunea anterioară deja am menționat acest lucru. Uh, ne-am întrebat dacă acest sistem european comun de azil este corespunzător Există anumite neajunsuri care au fost uh, evidențiate foarte clar și dacă este un instrument uh, suficient pentru a face față crizei de refugiați actuală. Actuale. Pentru a vă reaminti, dacă privim din 2014 ianuarie, vedeți uh, dungile mai Uh, întunecate, fluxul în Italia, care este destul de constant, însă, după cum știți, în vara 2015 creșterea a fost extrem de mare în Grecia și la sfârșitul acestui grafic vedeți că lucrurile revin din nou la uh, situația de dinainte și fluxul prin Italia începe să crească din nou. Câteva provocări și considerații în legătură cu sistemul european de azil. Acest, uh, acesta nu răspunde la realitate, nu este conform numelui său, nu avem un sistem comun de azil, există 28 de sisteme separate. Solidaritatea, un lucru deja menționat, este un deziderat, dar nu uh, se nu corespunde cu realitatea în ceea ce privește protecția. O problemă este că solicitantul de azil trebuie să fie pe teritoriul Uniunii pentru a solicita azil, deci trebuie să intre în inter- pe teritoriul Uniunii și avem, prin urmare, diverse fluxuri pe diverse rute pentru a ține cont de această cerință în ceea ce privește responsabilitatea, regulamentul de la Dublin uh, duce la o distribuire aleatorie determinată de geografie. În special există și alte categorii, însă geografia reprezintă o caracteristică hotărătoare. Standardele aici, am luat notă că există directive care stabilesc uh, standarde minime, însă există o diferențiere foarte mare între statele membre. Statutul este teritorial și nu există recunoaștere reciprocă acestui statut de azilant. și care diferă de la un stat la altul. Un, o altă problemă reprezintă datele. Datele pe care le avem acum nu sunt foarte utile pentru a decide strategii. Aceste date nu sunt foarte actualizate și acest lucru reprezintă o primește atunci când discutăm noi politici. Dacă ne uităm la hotărârea responsabilității, una dintre provocările principale este că nu există un mecanism de distribuire decât o măsură de urgență în măsură de urgență inclusă în Consiliul din octombrie însă Comisia încă se bazează pe Dublin ca punct de bază, ca piatră de temelie pentru sistemul european comun de azil. Însă sistemul de la Dublin nu este realist. O abordare proactivă de la bun început ar fi fost o soluție mult mai bună. Aplicarea responsabilităților conform regulamentului de la Dublin uh, este ineficientă și costisitoare. Există uh, necesitatea de a avea stimulente pentru solidaritatea statelor membre pentru a uh, împiedica deplasările secundare. La sesiunea anterioară s-a menționat că accesul la protecție este limitat doar a anumitor mm, unui număr limitat de persoane, sunt 20.000 de locuri care uh, rămân cu mult în urma nevoilor reale. Atunci când vorbim despre clauzele care determină statutul de azilant, există pro- probleme de la bun început, recunoașterea teritorială, Există rate diferite de recunoaștere, uh, după cum vedem din diverse cazuri. O deplasare treptată de la această recunoaștere teritorială la una mai europeană ar putea avea un impact favorabil aici. Primul pas în această direcție s-a făcut cu propunerea privind Agenția Europeană în materie de azil. Avem standarde diferite și situații sau statute diferite drepturi diferite împreună cu statutul de refugiat, pe de o parte protecția subsidiară, pe de altă parte. În trecut, programul de la Stockholm a fost propus pentru a unifica cele două statuturi, dar acum, din păcate, se îndreaptă într-o altă direcție. E greu de înțeles de ce e nevoie de o decizie pozitivă și apoi o decizie privind <clears throat> protecția subsidiară și apoi să se facă apel doar pentru că refugiatul vrea un statut mai bun. Protecția temporară, ceva care nu se utilizează deloc, directiva respectivă ar trebui să reacționeze la un flux masiv care ar fi fost foarte util acum, dar nu s-a ajuns la un acord. În fine, în ce privește recepția și integrarea, l-am pus la un loc pentru că vedem o nevoie de a lega recepția sau primirea și integrarea. În ce privește primirea, directiva privind primirea, standardele diferă foarte mult între statele membre și un impact și asupra altor documente legislative, cum ar fi Dublin returnările Dublin către Grecia nu sunt fezabile pentru că se consideră că nu din cauza legăturilor pe care le au cu dispozițiile privind primie, ca și gradul mai redus de atractivitate, care duce la standarde mai scăzute. În ce privește direcția în care merge directiva primirii, rămâne de văzut, dar sunt unele schimburi structurale între statele membre și unele practici, de exemplu, între Austria și Slovacia și uh, o manifestare a solidarității cu punerea în comun a locurilor de primire. Statele membre s-ar putea sprijini reciproc integrarea, politicile de integrare în materie de azil nu prea există în prezent. Foarte recent, săptămâna trecută, Comisia a înaintat un plan de acțiune în materie de integrare cu unele elemente favorabile, mai ales să lege primirea sau integrarea cât mai curând posibil, drept cale de urmat, ca să se meargă în această direcție. Um, go... Două chestiuni care sunt în afara sistemului comun european în materie de azil. E foarte clar când am închis rutele legale de migrație, singura care a rămas e cea reprezentată de sistemul de azil și ajungem la un sistem menit să asigure protecție, dar utilizat și de alți migranți. Și sperăm ca noul model de migrație legală care a fost inclus în comunicarea com- Comisiei privind reformarea SIS Păi datele, calitatea datelor la care m-am referit la început. Mai sunt multe de făcut pentru a avea imagine limpede și la timp privind criza. La un moment dat, anul trecut, un număr de persoane a intrat în Ungaria, nu cred că au rămas acolo, impactul asupra transferului sau relocării, toate acestea trebuie avute în vedere pentru a avea o imagine de mai mare acuratețe. În fine, um, câteva concluzii. Cred că e clar că sistemul european comun în materie de azil nu poate rezolva nici criza, nici uh, problema sărăciei, nici alți factori de atragere, nici mobilitatea în sine. Nu poate rezolva nici diferențele economice care există între statele membre, stimulente mai mari pentru deplasările secundare decât condițiile de primire sau uh, prestațiile asigurate. În al doilea aspect, sistemul comun de azil e un element important, dar cu siguranță nu e un substitut pentru gestionarea în general a migrației și un al treilea aspect care revine în discuție, dificultăți de înțelegere. Care e de fapt baza comună la nivel european? Vorbim de sistemul comun european de azil, pe de o parte, dar pe de alta, multe state membre se pare că ar prefera să aibă propriul sistem de azil. E nevoie de un angajament și de noi pași pozitivi în direcția unui efort comun. Și o să mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. A fost o foarte, foarte scurtă prezentare. Mulțumim, domnule Val, vă mulțumim pentru prezentarea acestui cadru, apreciat foarte mult și acum Chris Pollett, Senior Policy Officer la Consiliul European privind refugiații și azilul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că am dat cuvântul și că m-ați invitat la această audiere a Comisiei Libe. Vreau să spun clar de la bun început și sper că suntem cu toții de acord că am participat la studiu doar cu rol uh, consultativ. E vorba și de participarea sectorului ng urilor alături de autorii studiului și deși suntem de acord cu concluziile și recomandările, nu le sprijin pe toate. Aș vrea doar să spun că vorbesc doar ca reprezentant al acestui uh, ECRE, Consiliul European al Refugiaților și Exilaților, o rețea de aproximativ 90 de ONG-uri din 37 de țări. O să prezint mai mult perspectiva ONG-urilor în legătură cu unele măsuri adoptate în așa zisa criză, spune vorbitorul, a refugiaților și a migrației, impactul pe care îl poate avea supra accesului la drepturi fundamentale pentru solicitanții de azil sau refugiați și am o problemă că eu nu văd până la ecran, nu văd ce prezint. Prezentarea mea va consta din trei părți. Mai întâi, unele măsuri naționale unilaterale pe măsură ce se desfășura sau evolua criza și ca reacție la creșterea numărului de solicitanți de azil care tot soseau, o să mă concentrez în special pe acele aspecte care potențial subminează protecția drepturilor fundamentale pentru solicitanții de azil, pentru că se pare că acum se reflectă foarte mult în propunerile comisiei care vin sau au fost deja făcute. În al doilea rând, o să mă ocup de două măsuri concrete adoptate la nivel european. Dezvoltarea abordării cu hotspoturile și impactul asupra procedurii de azil, dar și măsura reală de urgență la nivel european, mecanismul de relocare declarația legată de Turcia. O să menționez pe scurt, nu am timp de mai multe amănunte și în încheiere câteva observații în legătură cu reforma în continuare a sistemului comun de azil. O observație generală mai întâi. Întreaga dezbatere acum este dacă sistemul european de azil corespunde scopului are standarde, sistemul care există e apt să facă fața numărului de sosiri de solicitanți de azil în Europa? Cred că răspunsul nu poate fi nici da, nici nu. Pe de o parte, dacă ne arăta ceva criza, a fost că sistemul Dublin nu funcționează și multe state membre au recunoscut acest lucru și sprijină nevoia unei reforme fundamentale a sistemului Dublin. Și a mai arătat ceva, că lipsește cu totul solidaritatea europeană. Vorbim de un sistem comun de azil, dar solidaritatea e foarte redusă. De asemenea, ce am mai văzut, lipsa de instrumente eficace de a aplica standardele și acordurile existente la nivel european. Prin urmare, își crede că într-o anumită măsură nu e posibil cu experiența de până acum în ce privește standardele adoptate în a doua fază să tragem concluzia dacă standardele sunt bune sau nu și e ceva foarte important pentru dezbaterea care urmează. Trebuie să ne uităm și la nivelurile concrete de implementare. Realitatea este că multe state membre nu au implementat deloc standardele, au eșuat și e prematur să spunem dacă standardele corespund scopului urmărit sau nu. În al doilea rând, aș vrea să subliniez că instrumentul dezvoltat pe plan european pentru a face față situațiilor de flux în masă, cum îi spune în instrument, directiva privind protecția temporară, până în prezent nici n-a fost folosită. Sunt tot felul de motive practice și mai ales politice, dar e ceva de care trebuie să țină cont când se cere o reformă a sistemului comun de azil, pentru că directiva de protecție temporară ar fi putut măcar uh, atenuat presiunea asupra sistemului de azil din mai multe state membre dacă s-ar fi aplicat ca instrument. Să încep cu măsurile naționale adoptate. De mai multe state membre, unilateral în uh, timpul crizei, o să vedeți cum le am grupat. Mai sunt foarte multe care trebuie menționate. O să mă refer doar la cele mai importante tendințe pe care le-am constatat și cea mai evidentă și restrictivă abordare e construirea celebrelor garduri, nu doar la frontierele externe, ci și la cele interne ale Uniunii Europene plafoane privind numărul de solicitanți de azil cărora le permit să intre în procedura de azil în fiecare zi. Deplasarea este un sistem în care se pune un plafon numeric anual, care ni se pare o încălcare absolută a prevederilor internaționale legate de refugiația Cartei ONU și a dreptului comunitar, dar care există totuși. Există o proliferare a utilizării de proceduri accelerate la frontieră, mai ales recurgând la conceptul de țară sigură de origine, pe o notă mai favorabilă, proceduri accelerate pentru solicitările întemeiate. Am văzut multe țări care au prioritizat procesarea de cereri de la solicitanți cu cetățenie Siria, Eritrea și din alte țări, ceea ce nu a funcționat în mod satisfăcător în multe țări, ne împiedicând crearea de blocaje majore. Un alt element important e tendința din mai multe țări. N-aș spune că în toate statele membrele Uniunii așa s-a lucrat, dar cel puțin există o dezbatere tot mai mare pentru a face statutul de protecție mai temporar, să se diferențieze între statutul secundar sau subsidiar și cel de refugiat, dezbatere în Belgia, USA, Danemarca, Suedia și altele. Și vedem <clears throat> niște tendințe îngrijorătoare. În Suedia, de exemplu, care a revenit de la permise permanente de reședință la un sistem prin care refugiații nu ar primi decât un permis pe trei ani, iar beneficiarii de protecție secundară pe 13 luni, dacă am înțeles bine. În unele țări se discută o revizuire periodică a statutului, dacă cineva care l-a primit chiar mai are nevoie de el sau nu dacă se poate redru, uh, retrage dacă s-au schimbat uh, lucrurile în țara de origine. E o tendință îngrijorătoare pentru că știm din cercetările făcute că situația refugiaților o un caracter îndelungat, durează mult. Hmm Problemele durează în medie cam 25 de ani, după cum ne arată studiile, și dacă mergem în direcția unor permise mai mult temporare pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională, e un factor în sine care subminează integrarea acestora. Pentru că accesul pe piața muncii devine mult mai dificil, pentru că patronii nu o să fie încântați să angajeze pe cineva despre care nu știu dacă o să mai aibă statutul și dreptul de ședere și la anul. Deci e ceva foarte important de avut în vedere și în lumina discuțiilor care vor avea loc în legătură cu reforma sistemului comun de azil. Știm cu toții că acestea sunt ideile pe care le are în vedere Comisia în ce privește reforma sistemului comun de azil. Aș vrea să intru mai multe amănunte în ce privește utilizarea conceptului de <clears throat> țară terță sigură am văzut o evoluție remarcabilă, era un concept care până de curând, până acum una și jumătate, nu prea era utilizat deloc în statele membrele Uniunii, în practică. Unele state îl aveau în legislație, dar nu era folosit și nici nu avea importanță deosebită. Acum, din potrivă, a devenit elementul central al politicilor multe state membre și, de fapt, e în centrul reformei Dublin și al directivelor privind azilul. Ungaria e exemplul cel mai elogvent. Ce poate să însemne asta în practică? Ungaria a început sistematic să respingă din septembrie 2015 cere de azil depuse într-o nouă zonă de tranzit la frontiera cu Serbia, pe baza că cei care vin din Serbia n-au de ce să ceară azil în Ungaria, pentru că ar putea foarte bine să ceară azil în Serbia. Asta însemna să se ignore poziția înaltului comisariat pentru refugiați al ONU, recomandând că țări terțe care nu pot fi considerate sigure privind deficiențele. N-am timp să intru în amănunte, dar era clar că Ignor spunea că nu trebuie considerată Serbia ca țară terță sigură pentru că nu sunt garanții în vigoare în practică. Și în același timp Ungaria a adoptat o listă de țări terțe sigure care inclus toate statele membre ale Uniunii, deci Grecia, o țară pentru care tribunalele au decis că în baza regulamentului Dublin returnările către Grecia ar însemna tratament inuman și degradant și cu toate acestea Grecia este pe acea listă ca și Turcia. Și Austria inclus acum și-a adoptat noi acte normative care utilizează mai sistematic conceptul de țară terță sigură pentru solicitanții care ajung la frontieră. Principalele îngrijorări din perspectiva drepturilor fundamentale sunt foarte clare. Știm că în procedura de azil, în directiva respectivă, există niște garanții în ce privește valoarea dacă o țară se poate sau nu considera țară sigură, dar și faptul că fiecare solicitant ar trebui să aibă o examinare individuală a dosarului propriu, în timp ce acest concept ar trebui să funcționeze pe baza prezumției de siguranță. Fiecare solicitant ar trebui să aibă posibilitatea să infirme această ipoteză. În realitate vedem că dacă ne uităm la situația din Ungaria și din Grecia, Există dubii dacă funcționează sau nu în practică. În realitate înseamnă că această prezumție care poate fi infirmată a siguranței trebuie să fie infirmată în un termen foarte strâns. În cazul Ungariei, solicitantul are la dispoziție trei zile să infirme prezumția de siguranță în circunstanțele concrete dar pentru că nu prea există acces la asistență juridică gratuită, în zonele de tranzit e foarte greu în practică ca solicitanții să facă asta. Sarcina probei acum a trecut aproape cu totul la solicitanți și cerințele din dreptul european ar trebui să existe legătură semnificativă între solicitant și țara terță sigură pentru a o considera ca fiind sigură pentru a fi rezonabil să se ceară solicitantului să meargă în acea țară terță sigură, în realitate este și rămâne litera moartă. Tranzitul e tratat ca fiind de <clears throat> semn de egalitate cu acea legătură semnificativă, ceea ce mi se pare negativ. În esență, aplicarea conceptului de țară terță sigură ca înseamnă că le negăm solicitanților de azil o instrumentare sau evaluare individualizată, aplicând doar criterii foarte formale pentru a refuza să ne asumăm responsabilitatea în statul membru al Uniunii de a intra și de a examina cererea și de a pasa responsabilitatea țărilor terțe. Cred că nu mai am timp, spune vorbitorul, așa că o să sar peste unele ipoteze. Um, yes, there, of course, we have seen that... Da, bineînțeles, am văzut, mă scuzați, spune vorbitorul, în ceea ce privește primirea, acomodarea și adăpostul. Da, știm că situația a fost una urgentă pentru multe state membre. Au existat efecte de presiune puternice în uh, termen scurt. Trebuia să se creeze capacități, capacități noi de primire și s-au folosit tot felul de locuințe de la săli, la săli de sport și așa mai departe. Problema e că uh, am văzut că asemenea locuri care au fost utilizate pentru a îi primi pe solicitanții de azil pe o perioadă foarte scurtă de timp au devenit acum niște locuri care sunt folosite într-un mod mai permanent. Deși ele nu au fost niciodată proiectate astfel încât să primească solicitanți de azil pe perioade lungi de timp. Și de aceea cred că situația solicitanților de azil vulnerabili e cea care ne îngrijorează și la care trebuie să venim cu un răspuns. Se creează foarte multe tensiuni în aceste centre de recepție, de primire. Ce au în comun toate aceste măsuri naționale? Au în comun faptul că au fost adoptate ca presiuni, ca răspuns la presiune, la circumstanțele existente. Au existat procese parlamentare făcute în câteva săptămâni și astfel s-a redus timpul pentru o dezbatere fundamentală și o consultare. Aș mai adăuga două cuvinte în ceea ce privește hotspoturile și relocarea. Uh, În ceea ce privește această situație, e bine, cred că vor, voi trece direct la relocare. Este unul dintre elementele pozitive sau măsurile pozitive care au fost luate la nivelul UE astfel încât să fie ușurată presiunea unor țări cum ar fi Grecia sau Italia și care, bineînțeles, e un lucru benefic pentru oamenii care ajung în aceste state. Însă trebuie să facem și niște observații critice. Prima, bineînțeles că acest sistem a fost proiectat ca să fie o o, o măsură de urgență pentru Grecia și Italia, din cauza cifrelor uriașe și din cauza proceselor birocratice implicate, nu a funcționat niciodată astfel. Și dacă ne uităm la cifrele, de oameni, la cifrele, la oameni care sunt relocați acum din Grecia și de Italia, e foarte clar că nu va funcționa așa cum a fost gândit acest sistem. Apoi acel prag de 75% cred că este foarte problematic. Dacă vreodată un asemenea sistem va funcționa vreodată. Uh, din nou se face o distinție arbitrară între grupurile de refugiați, conceptul nu e bine definit între solicitanți de azil și cei care au nevoie de protecție internațională. Cred că se percepe azilul ca fiind un uh, exercițiu simplificat între refugiații buni și refugiații răi. Așa ceva se întâmplă. La fel și cu dezbaterea în ceea ce privește țara de origine sigură. Și în al treilea rând, și cu asta voi și încheia, relocarea ca atare E o solidaritate bizară dacă ne gândim la ea, mai ales dacă facem legătura cu aceste praguri foarte crescute. Ce facem de fapt? Ajutăm Grecia și Italia, aceste cazuri sunt de fapt destul de clare și nu ar trebui să se investească mult timp și resurse în procesarea acestor cazuri. Însă, pe de altă parte, cazurile mai dificile, afganii, iranienii și așa mai departe, dar și acele naționalități care după examinarea cererii trebuie să fie reîntorși, ei bine, acelea sunt aspectele pline de provocări ale întregii politici. Și pe acestea le tot marginalizăm și le aruncăm uh, asupra statelor membre de primire. Cred că e important să ținem cont și de aceste observații. Vă mulțumim, domnule, și acum ultimul vorbitor va fi domnul Sorel, care vorbește din partea președinției țărilor de jos, Dumnealui ne va reprezenta perspectiva statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil. Vă rog să vă încadrați și dumneavoastră în cele 15 minute, domnule Sorel. Mulțumesc cu siguranță, mă voi încadra în timp. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere în ceea ce privește impactul, efectul fluxurilor recente de migrație asupra punerii în aplicare și a revizuirii sistemului european comun de azil. Sunt reprezentant al președinției um, rotative al Consiliului astăzi aici. Nu reprezint toate statele membre individuale și pozițiile acestora pe subiect. În primul rând, voi încerca să vă ofer un context în ceea ce privește situația în care ne găseam când am început în acest semestru, în ianuarie. Voi sublinia câteva dintre elementele pe care le-am realizat în, pe parcursul președinției noastre, care au de-a face cu sistemul european comun de azil și apoi vă voi spune câte ceva despre munca pe care am început-o asupra pachetului de pe masă. Consiliul uh, European a căzut de acord în februarie în acest an că trebuie să facă progrese în ceea ce privește revizuirea cadrului existent în Uniunea Europeană, astfel încât să avem o politică de azil eficientă. La sfârșitul anului trecut și la începutul acestui an, um, noi uh, ne-am ocupat de mai multe propuneri, ceea în ce privește uh, țara sigură de origine și apoi mecanismul de criză. Nu vor, voi intra în detalii asupra celui de-al doilea sistem, pentru că știm cu toții că este acum înlocuit de propunerea Dublin. Ne-am început președinția în niște vremuri pline de provocări. Pe de o parte, trebuia să facem față crizei actuale de migrație, care ne-a arătat care sunt slăbiciunile și din sistemul european comun de azil și tocmai le-am auzit. Și apoi am încercat să proiectăm noi părți ale sistemului care să poată să răspundă la cât mai multe situații din viitor. Asta prin măsuri de urgență, dar și pe măsuri structurale, pe termen lung, care au fost înaintate de comisie. La sfârșitul anului trecut, trecut și începutul acestui an am văzut cu toții fluxurile de refugiați și fluxul de migrație care venea spre Uniunea Europeană și efectele pe care le poate avea până la destabilizarea zonei Schengen. De aceea, noi considerăm că e neapărat nevoie ca Parlamentul și Consiliul să lucreze împreună astfel încât să consolideze sistemul european comun de azil și să creeze un sistem care să poată facă față acestor fluxuri și fluxuri mixte și de refugiați și de migranți nereglementați într-un mod uh, eficient. Pe timpul dezbaterii despre viitorul sistemului comun de azil în Uniunea Europeană, despre care se discuta înainte de aceste trei propuneri care sunt acum uh, în fața noastră, statele membre au uh, văzut care sunt problemele structurale ale sistemului existent. Acestea ne-au fost explicate înainte și anume sisteme de azil diferite și condiții de primire diferite. Scopul reformei care urmează e um, să reducă diferențele care există între statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor și ar trebui să fie descurajate mișcările secundare. Voi sublinia trei elemente din uh, sistemul comun de azil pe care le-am făcut noi sub președinția noastră. În primul rând avem uh, inițiativa președinției în ceea ce privește convergența politicilor de azil. Unul de obie- din obiectivele principale ale acestei politici este să se asigure că solicitanții de azil sunt tratați într-un mod corect, conform unor standarde uniforme oriunde depun o cerere, rezultatul acestei cereri să fie similar. Nu așa stau lucrurile în prezent. Am încercat să abordăm această lipsă de convergență în ceea ce privește deciziile, practicile, în ceea ce privește azilul. De aceea am făcut o inițiativă ne gândeam la niște pași astfel încât să fie reduse aceste diferențe între statele membre. Am adoptat ale, concluzia ale Consiliului în acest sens în aprilie, în care cerem o consolidare a sistemului de schimb de informații între statele membre și, de asemenea, și o consolidare și o interpretare comună a unor asemenea informații. Afganistanul a fost ales ca exercițiu pilot în exercițiul pe care l-a făcut EASO în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui exercițiu. Un al doilea element e lista cu țări sigure, țări sigure de origine. E un alt element din sistemul european comun de azil. Ne-am dorit să prioritizăm propunerea în ceea ce privește listele privind țările de origine sigure. Să existe aceste liste comune la nivelul Uniunii Europene. Noi, Consiliul, ne-am uh, definitivat poziția și înțeleg că și dumneavoastră o veți face cât de curând în ceea ce privește acest text, ceea ce înseamnă că negocierile pe această legislație importanță vor putea să înceapă sub următoarea președinție. Noi, Parlamentul și Consiliul, așteptăm uh, opinia EASO în ceea ce privește situația din aceste țări, așa cum apar lucrurile în anexa propunerii și și avizul Agenției pentru Drepturile Fundamentale, aviz pe care l-aș cerut dumneavoastră. Împreună cu dumneavoastră vom evalua și vom vedea ce fel de țări trebuie să apară pe aceste liste. Al treilea element pe care vreau să îl menționez sunt căile sigure și legale. În paralel cu sistemul european comun de azil, ca atare, ca legislație, noi președinția am depus eforturi în ceea ce privește creșterea relocării și admisiei umanitare. Ex- există căi care sunt considerate sigure față de ceea ce se întâmplă acum, pentru că știm că foarte mulți oameni își pun în pericol viața acum. Știm că cei care au nevoie de protecție internațională trebuie să poată să vină în Uniunea Europeană într-un mod sigur. Astfel am putea contribui, contribui la combaterea traficului de ființe umane. Decizia din iulie 2015 în ceea ce privește relocarea. Pe aceasta s-au făcut niște progrese în domeniu. Comisia produs al treilea raport în ceea ce privește relocarea și cred că peste trei zile un al patrulea raport va fi publicat. Peste 6.000 de oameni au fost relocați. Suntem siguri că între timp acest număr a crescut. Cu toate acestea e nevoie de noi îmbunătățiri și ar trebui să fie posibile în punerea în aplicare a schemei 1 la 1 la care s-a căzut de acord la 18 martie între UE și Turcia. Statele membre și statele asociate au examinat cele recomandări a Comisiei în ceea ce privește o schemă de admisie umanitară benevolă. Aceasta a fost prezentată la data de 11 ianuarie în acest an. Acum vom finaliza procedurile standard de operare și sperăm că vom ajunge la un acord cu partea turcă și cu EASO. Al treilea punct are de a face cu munca începută la al treilea pachet de reformă, inclusiv propuneri de pe masă, Dublin, Eurodac și Agenția Europeană pentru Azil. Acestea au fost prezentate la data de 4 mai și la nivel de grupuri de lucru am început să discutăm propunerile în paralel. Există mai multe obiective ale propunerilor și regulamentelor care par să se bucure de sprijin o, o determinare mai uh, timpurie a statului răspunzător. Nu va fi o surprinză faptul că există divergențe în ceea ce privește mecanismul de alocare. Noi credem că pentru finalizarea acestui dosar va fi nevoie de flexibilitate din partea tuturor părților implicate. De ce nevoie de această reformă? E bine, nu poate să existe un sistem european comun de azil dacă, în practică, doar câteva state membre trebuie să proceseze majoritatea solicitărilor. Criza actuală ne-a arătat că această situație legată de influxul de refugiați mm, e ceva cu ce trebuie să ne confruntăm și de aceea avem nevoie de sisteme rezistente astfel încât Uniunea Europeană să vină cu un răspuns la asemenea scenarii rapid și în mod adecvat scris spunea deja câte ceva despre schema de relocare de urgență, care nu e la fel, dar are niște caracteristici cu ceea ce se propune în sistemul Dublin de alocare. Uh, Lucrăm intensiv astfel încât să accelerăm numărul de relocări. Poate nu chiar cât ne-am dori, însă am lucrat cu toate delegațiile în cadrul Consiliului la nivel bilateral, astfel încât să îmbunătățim situația din statele membre în ceea ce privește relocarea și sperăm că își vor duce la îndeplinire angajamentele luate. Există niște semne bune de progres în ultimul timp, dar mai e loc de îmbunătățire în ceea ce privește angajamentele luate și relocarea aderarea. Unele state membre, statele membre par să fie de acord că Eurodac trebuie să fie extins astfel încât să fie mai bine monitorizate granițele externe și intrările pe teritoriu. E nevoie de instrumente mai bune de implementare. Același lucru uh, este valabil și pentru consolidarea rolului EASO și de aceasta trebuie să se țină cont și trebuie să joace un rol de facilitor în ceea ce privește viitorul sistemului european comun de azil. Propunerea actuală și vom începe să o discutăm de mâine în grupul de lucru, e un punct de plecare bun pentru aceste negocieri. Și un ultim punct, ca și dumneavoastră, și noi așteptăm propunerile din partea Comisiei pentru cea de-a doua parte a reformei, schimbarea procedurilor de um, primire și directivele legate de calificare. Credem că e foarte important să se facă o legătură între aceste propuneri și regulamentul uh, Dublin, de exemplu. Pentru a încheia, doamnă președinte, cred că președinția și statele membre și-au dat seama că e nevoie de un sistem european comun de azil care să funcționeze, iar acesta se poate baza doar pe o abordare integrată nu înseamnă doar să ținem cont de granițele noastre externe, ci și de dimensiunea exterioară. Trebuie să avem relații consolidate cu țările de origine. Comunicarea de săptămâna trecută a Comisiei în acest sens ne-ar putea ajuta. Președinția țărilor de jos se apropie de final și eu cred că am încercat, pe cât ne-a stat în puteri și în acest interval de șase luni, să uh, aducem la lumină toate aspectele din politica de migrație, într-un mod parțial. Curând vom preda ștafeta colegilor noștri din Slovacia și Maltei să ne continue munca. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Sorel, și acum Dăm cuvântul colegilor pentru întrebări. Am patru colegi care au cerut cuvântul, doamna Coelho, domnul Stevens, doamna, doamna Stevens și doamna Gomez. Dacă nimeni, doamna Wikström, bun, atunci voi închide lista vorbitorilor. Domnule Coelho, aveți cuvântul. Yeah. I think it's clear Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e clar că avem nevoie de un sistem care să funcționeze mai bine, un sistem european comun de azil. Cred că cu toții putem să fim de acord că Uniunea Europeană va juca un rol important în acest domeniu. Vreau să le mulțumesc celor trei invitați pentru prezentările făcute. În studiul prezentat de domnul Wagner, am auzit că noua agenție ar trebui să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a politicilor. Am întrebări concrete pentru cei trei vorbitori, pentru cei care vor dori să facă comentarii în ceea ce privește ceea ce voi spune. În primul rând, ați fi de acord cu propunerea care apare acum în capitolul 7 din propunerea Comisiei în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea tuturor aspectelor din uh, sistemul european comun de azil. E suficient sau considerați că este necesar să existe un fel de mecanism de evaluare a amenințărilor, similar cu cel propus pentru paza de coastă? Uh, uh, europeană, dar în acest uh, context pentru azil. În al doilea rând, considerați că această agenție ar trebui să joace un rol și în ceea ce privește monitorizarea relocărilor? Și în al treilea și ultimul rând, Comisia probabil va uh, propune o armonizare a procedurilor de azil cu viitoarele propuneri ceea ce domnul Sorel ne spunea, ne spunea despre al doilea pas, de fapt. Credeți că ar fi de dorit să existe un sistem centralizat federal în ceea ce privește procesarea solicitărilor de azil și dacă da, de ce? Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Coelho. Doamna Zipel. Vă mulțumesc. Vreau să le mulțumesc și eu celor trei vorbitori și aș avea și eu două, trei întrebări pentru invitații noștri. În primul rând, țin să mulțumesc domnului Wagner, care pe lângă multe dintre punctele pe care le tot discutăm și noi aici în Parlament, a mai discutat de o problemă în ceea ce privește un sistem european comun de azil armonizat, și anume uh, Um, diferențele economice între statele membre. Îi mulțumesc că a redeschis acest subiect, pentru că ne duce la faptul că există aceste standarde foarte diferite, dar și posibilități foarte diferite în ceea ce privește acordarea de protecție. Și bineînțeles, aceste dezechilibre sunt și cele responsabile pentru faptul că există o migrație internă atât de diferită în interiorul UE. Aș avea o întrebare concretă pentru domnul Wagner pentru că există aceste cote diferite în ceea ce îi privește pe refugiați. Întrebarea mea ar fi următoarea. Dacă dintr-un stat terț A refugiații vin în Germania, Franța, Suedia sau oriunde și prezintă acolo cer o solicitare de azil, dar unde procedurile sunt foarte diferite. Acest lucru cu ce are de a face? Cu faptul că procedurile sunt diferite sau voința politică a statelor membre e diferită sau s-ar putea să fie și faptul că că din acest stat uh, terț A, anumit grup de persoane merg într-un anumit stat membru, iar altele într-un alt stat membru. De pot uh, reși și de aici aceste cote diferite ar fi interesant pentru noi de știut. De știut, pentru domnul Polet o întrebare. În ceea ce privește relocarea, dacă relocarea este într-adevăr un principiu atât de minunat și de solidar, pentru că mie mi se pare că pur și simplu vorbim de niște alegeri aici, adică să îi alegem pe cei care într-adevăr au o șansă de a primi cererea de azil, er, statutul de refugiat, doar pe aceea îi luăm. Cred că ideea din spate a fost să existe cel puțin o perioadă de tranziție în care să fie ales acest sistem și trebuie să fie crescută bunăvoința tuturor statelor membre să facă față la aceste provocări. Însă dacă există efecte într-adevăr în realitate, nu voi evalua eu așa ceva, însă ca măsură tranzitorie aș putea să accept un asemenea mecanism, însă e nevoie și de mecanisme suplimentare. Și aș avea două întrebări concrete pentru Alexander Sorel. În primul rând, în ceea ce privește relocarea în legătură cu declarația dintre statele membre și Turcia avem și uh, un, uh, o cifră clară, 72 de mii. Nu mi-e foarte clar dacă trebuie să fie relocați toți aceștia în acest an sau în cât timp, însă important e dacă există un acord al tuturor statelor membre pentru relocare și pentru cei care vin din Liban și Iordania și dacă da, de ce dimensiuni. Și o întrebare în ceea ce privește statul terț sigur și acest principiu. Vorbim întotdeauna de acest concept, dar apoi fiecare solicitare de azil examinată în mod individual, însă printr-o procedură accelerată. Se poate întâmpla ca în practică, cel puțin în unele dintre state membre, să se ajungă în situația în care refugiatul trebuie să dovedească că într-adevăr este persecutat în acest stat terț de exemplu, dacă fug dintr-o țară în care fac parte dintr-un anumit grup care se află sub presiune și fug, dar am avut până acum norocul de a nu fi torturat și urmărit. Și atunci cum voi demonstra eu că într-adevăr mă aflu în pericol? S-ar putea ca cererea mea de azil să nu aibă niciun rezultat. M-ar interesa foarte mult cum arată în practică această procedură. Vă mulțumim, doamna Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik zou... Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, aș dori să mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor pentru intervenții. Am câteva întrebări. Discutam despre transfer și cred că în acest fel putem ajuta oamenii să scape din Turcia, Liban uh, și în alte locuri pentru a ajunge în Europa. În Belgia și în Regatul Unit s-a dovedit că acest sistem funcționează. Sunt unii oameni care au fost aduși aici și acest lucru are un impact și asupra traficanților de persoane, pentru că oamenii nu trebuie să mai plătească bani acești, acestor traficanți și în acest fel uh, tăiem uh, o sursă de venit a acestor traficanți. Așadar, întrebarea mea este de ce nu se pune accentul mai mult pe uh, acest aspect din partea sistemului comun de azil pentru că în acest fel îi ajutăm în mod real pe oameni și uh, tăiem o sursă de venit uh, traficanților. Bineînțeles că trebuie să avem și limite, însă prin acest uh, sistem vom avea un vom avea o claritate mai mare și o abordare europeană Uh, ar trebui să existe un sistem prin care să permitem celor care sunt în Liban sau în Iordania să uh, aplice pentru azil. Uh, nu avem un control foarte mare asupra factorilor de atracție, însă avem un anumit nivel de control asupra factorilor. Există factori de care fac pe imigranți să fugă și factori de atracție. Nu putem să controlăm acești factori care îi fac să fugă pe refugiați, însă putem să controlăm factorii de atracție și momentul în care există uh, numere foarte mari de uh, oameni care pot să intre, migranții economici vor fi întotdeauna atrași și vor încerca să profite de acest lucru. Eu cred că trebuie să reducem acești factori de atracție pentru a reduce fluxul de persoane. Vă mulțumesc, doamna Gomes. Mulțumesc. Aș dori să-l întreb pe domnul Sorel cine își asumă responsabilitatea pentru cele 55.000 de persoane care au rămas uh, în Grecia ar trebui să fie un caz prioritar, pentru că încălcările drepturilor omului care afectează femeile, copiii și bărbații de acolo, de altfel, se întâmplă pe teritoriul Uniunii Europene. Deci cine își asumă responsabilitatea pentru că pentru uh, relocarea acestor 55.000 de oameni? Când am auzim povești despre familii care își vând copii traficanților, mulți, mulți oameni care așteaptă reunificarea, reîntregirea familială. Sistemul cu Turcia nu, era niciodată, nu a fost niciodată menit să funcționeze și chiar atunci când există state care se oferă voluntare să primească uh, Um, emigranți, cum ar fi țara mea, Portugalia, și nimic nu funcționează și nimeni nu vorbește despre Portugalia, în ciuda faptului că Portugalia este afectată de austeritate și este doritoare să accepte refugiați pentru că nimeni nu-și dorește ca acest sistem să funcționeze, după cum nu vor să uh, se împotrivească celor care au zădărnicit sistemul ridicând ziduri și garduri. Și întrebarea mea este următoarea S-a gândit Consiliul că conceptul de stat sigur este incompatibil cu legislația internațională și anume cu Convenția ONU a refugiaților? Ați cerut uh, avizul ignor în acest sens. În aceeași linie de raționament, v-ați gândit că o listă de state terțe sigure este o încălcare a legislației internaționale. De ce? cereți avizul EASO, care are foarte puțin personal și nu are nimic de a face cu evaluarea situației din statele terțe sau a uh, Agenției de fun- Drepturi Fundamentale și de ce nu ați cerut avizul ICNUR, care ar fi într-adevăr într-o poziție bună pentru a vă da un răspuns informat în legătură cu statele terțe sigure sau nu. Și am dubii, dubii chiar dacă acel răspuns ar fi acceptabil. Și în ultimul rând, ce a împiedicat Consiliul să ia măsuri pentru a acționa legal pentru refugiați? De ce nu ați început să implementați deciziile. Există foarte mulți nigerieni, avem foarte multe ambasade în Nigeria. De ce nu ați reorganizat ambasadele din Nigeria ca să uh, existe un sistem de premonitorizare a celor care vor să vină în Uniunea Europeană? Sau, de exemplu, Uh, statele principale de exportatori de refugiați și solicitați de azil, Eritrea sau Sudan, ce a împiedicat Consiliul să facă acest lucru, să meargă pe o cale legală. Și vă mai pun doar o întrebare. Ce uh, este ce, de ce se vorbește despre reformularea EASO? EASO nu există de așa de mult timp. De ce se vorbește despre reformularea EASO? Într-adevăr, este, mm, nu are suficienți oameni la dispoziție. De ce însă se vorbește deja despre reconfigurarea acestei uh, agenții? Vă mulțumesc că comentariile mele vor fi foarte generale. Singurul lucru pe care îl știm sigur și pe care îl cunoaștem este că istoria se repetă. Chiar în această lună, iunie 2003, 2000, în 2013 s-au adoptat acest uh, sistem de az, comun de azil la plen la Strasburg și mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost astăzi. Deci istoria se repetă din nou, ne întâlnim într-un context diferit, cu un scenariu diferit în Europa și am o întrebare pentru dumneavoastră generală, însă un punct cheie. Credeți că de data aceasta, cu noile propuneri din partea Comisiei, creăm cumva un sistem durabil, rezistent, care să poată să facă față uh, evenimentelor din viitor, pentru că știm cu toții că avem nevoie de o abordare globală în, întreaga Uniune cu cooperarea tuturor celor 28 de state membre. Însă, ideea cheie persistă că până acum nimeni nu a putut să răspundă dacă aceste propuneri sunt suficient de solide pentru a rezista mai mult de trei ani sau vom continua să schimbăm directive în regulamente, să cosmetizăm lucrurile pentru a mulțumi pe unii sau pe alții sau uh, procedăm cum trebuie de la bun început pentru a avea încredere uh, din partea cetățenilor europeni, pentru că este criza noastră, nu este criza refugiaților, este lipsa de încredere a cetățenilor europeni față de noi politicienii, politicienii europeni și instituțiile europene. Acest uh, lucru reprezintă criza principală și uh, mă întreb dacă aceste propuneri vor permite depășirea acestei crize pentru a permite cetățenilor să creadă că vor, uh, vom depăși aceste probleme. Vorbim despre căi legale menționate de către colegi și în acest fel putem să arătăm că facem ceva, vorbim despre redistribuire, de împărțirea echitabilă a sarcinii între cele 28 de state membre. Am o întrebare pentru dumneavoastră în acest sens, domnule Sorel. În ultima săptămână, miniștrii din Suedia și din Austria și și din altă parte au vorbit despre acorduri necesare cu alte state terțe, uh, asemănătoare cu acordul sau declarația sau ce creatură juridică ar fi acel acord. Ministrul de interne austriac a menționat acest lucru săptămâna trecută. În Suedia, ministrul pentru Uniunea Europeană a vorbit despre necesitatea de a avea mai multe acorduri, cum ar fi acordul UE-Turcia și vă întreb dacă aceasta este o discuție care continuă la Consiliu. Putem să ne așteptăm că vor exista mai multe asemenea acorduri sau vom face ceea ce da, sau ne vom face temele înainte de a face aceste acorduri prin care externalizăm propriile noastre responsabilități. Vă mulțumesc, doamna Wikström, doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc celor trei oratori pentru că uh, cred că la nivel teoretic suntem cu toții de acord. Uh, sistemul nu funcționează. Domnule Sorel, ați spus că trebuie ca refugia, refugiații să fie tratați pe picior de egalitate, indiferent de unde se găsesc toate persoanele care au nevoie de protecție internațională trebuie să ajungă în mod sigur în Uniunea Europeană. Deci, ă, în ceea ce privește pozițiile noastre, totul merge bine. Suntem de acord. Însă, nu am auzit despre ă, modalitățile legale și sigure. Pentru că ați vorbit despre relocări, despre transferuri, însă acest lucru nu uh, are nimic de a face cu căile legale, pentru că asta se întâmplă după ajungerea pe teritoriul european. Deci cum își pot permite refugiații sau migranții să ajungă, cum noțiunea de țară sigură, sigură terță este compatibilă cu ajungerea pe teritoriul european și cum se poate respecta dreptul de azil Eh, cine va face examinarea individuală a solicitărilor, indiferent de statul de origine, ce se întâmplă cu finalizarea conținutului acordului UE-Turcia. Vorbim în continuare de un acord, pentru că, cu toate că ne-a spus că nu este un acord, că este o declarație, de fapt asta este. Uh, care este punctul de vedere al unora sau al altora în legătură cu ceea ce s-a anunțat săptămâna trecută, ceea ce a anunțat eh, Comisia în legătură cu combaterea migrației, eh, ceea ce înseamnă doar că se face, mm, se folosește acordul cu Turcia ca model pentru alte acorduri cu alte state terțe Care este poziția președinției Consiliului în legătură cu raportul ONU despre Eritrea, care vorbește despre crime împotriva umanității în acest stat? Am avut o întâlnire acum 15 zile sub președinția dumneavoastră la care a participat ministrul de afaceri externe eritrean care a făcut o serie de declarații pe acest subiect care au fost halucinante cum putem face ca toate aceste noi dispozitive să ne permită să facem să dispară divergențele denunțate până acum între statele membre și pentru ca statele membre să dea dovadă de bună credință, pentru ca și, că, ca și Cecilia, cred că avem foarte multe discursuri sfărăitoare, însă în practică nu funcționează nimic și statele membre continuă să nu facă nimic. Și vreau să vă întreb și în legătură cu evoluțiile care mi se par periculoase, nu doar legate de refugiați și migranții economici, ca și cum migranții economici nu ar avea drepturi, dar între așa zis și refugiați buni sau răi, uh, care să bazează doar pe criteriul de 70% sau 75%, ceea ce este o contrazicere uh, totală a dreptului a unui drept fundamental. Eu în continuare am dubii în legătură cu aceste acțiuni. Un iată așadar uh, întrebările avem o poziție dificilă pentru că timpul este foarte scurt, așadar vă rog să fiți succinți, să răspundeți în 2-3 minute fiecare. Știu că domnul Sorel a primit multe întrebări, dar vă rog încercați. Vă rog să uh, răspundeți în ordinea anterioară, așadar domnul Wagner. Vă mulțumesc, încerc să parcurg foarte rapid lucrurile în ceea ce privește EASO și monitorizarea. Da, într-adevăr ar fi un prim pas bun, însă aceasta este o provocare pentru EASO, pentru că uh, funcția noastră preliminară a fost susținerea statelor membre, însă acum ni se cere să monitorizăm ceea ce este o atribuție suplimentară. S-a menționat și aici eh, EASO nu are suficient personal și suficiente resurse. Eu cred că ar trebui să avem o decizie a unei, unui organism de azil și aici EASO mi se pare că corespunde cerințelor. După aceea, în ceea ce privește cotele de recunoaștere, există mai multe motive pentru cotele diferite în funcție de stat membru și cred că acest lucru nu s-ar putea, nu se poate armoniza niciodată pe deplin și mă bucur că aceste decizii sunt luate în continuare de ființe umane și acești oameni fac interviurile diferit, percep lucrurile diferit uh, și cântăresc rezultatele Însă un lucru am menționat foarte pe scurt în prezentarea mea. De exemplu, dacă examinăm diferențele în statut, între statutul de protejat, refugiat, întotdeauna există tendința unor state să acorde statutul de protecție pentru că acesta implică mai puține drepturi. În și să nu acorde statutul de refugiat care acordă mai multe drepturi. În uh, Suedia s-au schimbat recent uh, lucrurile. S-a menționat și procesarea externă. Doamna Stevens cred că mai avem încă mult de făcut în legătură cu temeiul juridic. Am menționat în prezentarea mea că avem în momentul actual principiul, principiu, principiu al teritorialității și acest lucru um, îngreunează um, lucrurile. Aceștia solicitanți trebuie să fie deja pe teritoriul Uniunii, însă există și câteva idei. Uh, sunt anumite programe care au fost implementate cu Canada și din câte am înțeles, este un program interesant. Facilitarea vizelor a fost menționată mai multe ori și reîntregirea familială este o asemenea posibilitate. Însă aici mergem din nou în direcția greșită. Unele state membre au folosit uh, diferit acest lucru pentru a reduce dreptul de protecție al beneficiarilor și au îngreunat reîntregirea familială, deci este direcția greșită, pentru că aceste cazuri, în aceste cazuri există o legătură foarte clară cu familia respectivă și nu are niciun rost ca cineva să rămână în Turcia atunci când poate să aibă acces în Germania la familie. Domnule Volant. Foarte rapid, în legătură cu noua agenție propusă privind azilul în Europa, da, monitorizarea și instrumentele prezentate care includ forme sofisticate de monitorizare, eșantionarea de cazuri necesară dacă vrem să ajungem la un nivel de convergență în procesul decizional, de timp competența pentru a decizii individuale privind cerile rămâne la statele membre un lucru foarte important. În special, ce a spus Martin în legătură cu ambiguitatea caracterului agenției. Nu degeaba <clears throat> se sprijină ideea, adică să sprijină statele membre. Tot mai mult, pe măsură ce cresc competențele agenției și implicarea ei în practica decizională privind azilul și vedem acum în Grecia, Mar constant ne lovim de problema independenței agenției. Ce obiective au, de fapt? Iată care va fi întrebarea cheie. Și în ce privește chestiunea procesului decizional centralizat în Uniune. Deocamdată agenția ca atare nu are mandat de protecție. Dacă ne vom îndrepta spre un sistem centralizat european, aceasta e problema cheie de rezolvat. Cum vom asigura că acest tip de agenție sau organism va acționa în interesul protecției internaționale și nu în interesul unui stat membru sau altul. În legătură cu chestiunea relocării, da, sigur, a fost prevăzută ca mecanism provizoriu. Nu sunt sigur că de provizorie, e dacă mă uit la propunerea Comisiei privind reforma regulamentului Dublin. Se pare că înlocuim pragul de 75% cu X sau aplicare sistematică a țării sigure de origine, a țării terțe sigure și altor concepte. Deci să excludem anumite persoane care pot beneficia de o relocare sau realocare între statele membre. Deci nu sunt convinsă în ce direcție se îndreaptă. O ultimă observație în legătură cu procesarea externă. Sigur, Transferul e un instrument care există dintr-o țară terță în Uniunea Europeană și așteptăm uh, propunerea foarte ambițioasă a Comisiei cu privire la transfer, despre care ni s-a tot vorbit de mai multe ori și e absolut necesar să nu ne hazardăm în ce privește această procesare externă când e vorba de lucruri neclare când avem deja instrumente care și-au dovedit uh, eficiența, faptul că dau rezultate, e nevoie doar de mai multe investiții, de mai multă voință politică. Același lucru e valabil pentru reîntregirea familiei. Sunt de acord cu ce a spus Martin în legătură cu acest aspect. Mergem în direcția cu totul greșită, întârziind uh, reîntregirea familiilor amânând-o foarte mult în multe state membre. Și ce vedem? Tot mai mult femei uh, singure cu copii care ajung în insulele Elene. E nevoie urgentă de soluții. Mulțumim. Domnul Sorel, o să încerc să nu mă lângesc cu vorba. aceste întrebări care s-au pus sunt adevăratele întrebări. Cum va ajunge Consiliul la opoziție, nu știu. Personal, cred că rolul de monitorizare al agenției e foarte bun. Ați vorbit și de paza de frontiere și sistemele pe care le avem, care au funcționat foarte bine. Pentru doamna Sipă, doresc cifre. Cifrele pe baza care lucrăm noi, 18.000 rămase din decizia din iulie și 54.000 din rezervă și apoi admisie umanitară propunerea respectivă e finalizată și e o reducere durabilă din fluxul din Turcia. Cifrele din acea schimbă pot fi mai mari, dar deocamdată nu se discută cifre concrete. Sunt de acord cu ce a spus cu privire la țări terțe sigură și cazuri individuale. Nu e doar amenințarea, ci și amenințarea potențială în orice procedură obișnuită de azil. Cel puțin eu așa am învățat în țara mea, în Olanda, în legătură cu situația de pe continent, cele 50 de mii, am avut timp, dar vinerea trecută la Consiliu am discutat foarte mult, după cum știți, probabil, Grecii cu Ignor și cu EAS au început o preînregistrare a celor 50.000 din Grecia. Ei domenii s-a mutat în alte locuri. Am făcut presiune asupra tuturor să se asigure că condițiile de primire din noile tabere sunt bune. Am făcut presiune asupra statelor membre să ne asigurăm că e nevoie de a oferi mai mult ajutor EASO cu experți în materie de înregistrare, dar și în ce privește relocarea, pentru că persoanele respective au nevoie de respectarea angajamentului făcut de toți uh, față de Grecia, cu o concentrare pentru anumite grupuri mai vulnerabile, asta am tot promovat. Ați menționat conceptul de țară terță sigură, care n-ar fi în conformitate cu Legislația internațională, dar directiva în materie de azil vorbește de asta și Parlamentul nostru și Consiliul a cerut EASO să prezinte un raport, să evalueze siguranța anexei de pe lista țărilor terțe sigure. Întrebarea de un milion de dolari pusă doamna Wikström, ca de obicei creăm un sistem suficient de solid, de rezistent, de rezilient? Eu sper că da, chiar sper acest lucru. Asta am crezut și data trecută când am făcut-o. Dacă mă întrebați personal, cred că va fi și o a patra variantă a propunerii. Dar asta e părerea mea personală, ca cineva care lucrează de 35 de ani în domeniu, nu în numele președinției Consiliului unele dintre elementele menționate, Le măsuri mai prea departe, cel puțin pentru unii de la Consiliu, poate și pentru Parlament. Deci încă n-am ajuns unde am propus, dar mergem în direcția în care, până la urmă, ne putem gândi la un singur sistem și nu sistemul actual. Și în final, legătură cu dimensiunea internă și dimensiunea externă, da, trebuie să ne facem ordine, în primul rând, în o gradă dar nu putem face fără a ține cont și de ce se întâmplă cu dimensiunea externă, mai ales dacă vorbim despre transfer, despre care ați vorbit de mai multe ori și așteptăm acea propunere a Comisiei pentru propunerea privind transferul permanent, care prin definiție e un transfer din țări terțe. Deci dimensiunea externă, dacă vrem să se filtreze și să se integreze în întreaga imagine, nevoie de această dimensiune externă. Și în fine, în legătură cu Eritrea, ei intră la criteriile de relocare, deci sunt și persoane din Eritrea care se bucură de protecție. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Sorelva. Mulțumesc celor trei, Wagner, Polăț și Sorel. Stimați domn, pentru participare și intervenție și acum trecem la al doilea panel al după miezei. și să vă dau timp să vină ceilalți membri la prezidiu. So, uh, for the next one. I will ask uh, se invită acum uh, vorbitorii de la al doilea panel. Calea de urmat pe viitor, propune de revizuire a sistemului european comun în materie de azil, să vină la prezi domnul Ryan, domnul Schembri, doamna Bender și doamna McGowan. Vă rog să veniți aici. Pentru că domnul Schembri trebuie să prindă un avion, o să-l invit pe el să fie primul la al doilea panel. E portător de cuvânt al sistemului sau al Biroului European în materie de azil, IASU. Aveți cuvântul, stimată domn, la microfon. Domnul Schembri. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că ați invitat agenția. Mă bucur că am ocazia să mă adresez dumneavoastră astăzi. O să mă concentrez în special pe învățămintele trase cu hotspoturile și măsura în care se pot include în revizuirea sistemului european comun în materie de azil. Dar o să profit de ocazie <clears throat> prin a vă da niște informații la zi unde ne aflăm acum cu operațiunile din Grecia și la hotspot Am auzit multe comentarii înainte și cred că e bine să vă spun măcar câteva cuvinte. O să încep cu Grecia. Ne implicăm în două procese, mai ales legate de relocare și de asemenea de implementarea declarației UE-Turcia. În ce privește relocarea, s-a menționat anterior că ne implicăm în uh, furnizarea de informații, dar acum ne implicăm și în exercițiul de preînregistrare. Ce trebuie să subliniez aici și s-a mai spus, odată ce se face preînregistrarea acestor oameni, ei trebuie după aceea să se și înregistreze. După cum știți, pentru relocarea trebuie să fie înregistrați și, prin urmare, important, am trimis o invitație deschisă autorităților elene, informându-le că avem personal disponibil să înceapă să facă înregistrarea și să accelereze înregistrarea. Aș vrea să subliniez de asemenea că până în prezent din Grecia avem 1420 de persoane care au fost uh, relocate. în legătură cu implementarea declarației UE Turcia. Uh, activăm în trei insule, Lesbos, Samos și Chios, făcând uh, interviurile de admisibilitate. Discutăm cu oamenii care sunt pe insulele respective. Nu noi uh, adoptăm deciziile, noi redactăm niște avize și autoritățile elene iau decizia finală. Asta e cu Grecia. În legătură cu Italia, încercăm să ne intensificăm prezența în Italia, suntem implicați în relocare, suntem prezenți în ambele hotspoturi și în așa numite hotspoturi și în noduri, în hubs în engleză și în Italia. Vedem un număr mai mare de sosiri. Vedem și un număr tot mai mare de oameni veniți din Eritrea care sunt eligibili pentru relocare, desigur. Să vedem cum se poate lega experiența de subiectul zilei? În esență, credem că sunt două aspecte care ar trebui să afecteze sau să influențeze discuția, în esență. Unu, aspectele operative. A devenit clar că e nevoie de mai mare flexibilitate din partea noastră și să avem mai mare capacitate operațională. Ceea ce a avut în vedere în propunerea uh, Comisiei legată de noua Agenție Europeană privind azilul și anume să avem mijloacele pe care să le putem uh, desfășura rapid, personalul care fie desfășurat rapid. În permanență ne lovim de dificultatea de a avea experți pe care să-i trimitem în hotspoturi pentru a putea face treaba despre care v-am vorbit acum câteva momente. Nou propusul grup privind intervenția în materie de azil și nou regulament au elemente solide care se îndepărtează de caracterul uh, voluntar al actualului sistem. În esență, așadar, EASO, conformitate cu propunerea, ar putea să se bazeze pe un astfel de grup de 500 de experți care să fie desfășurați în, uh, într-un orizont de trei zile, ceea ce ar fi foarte util pentru noi. Pe lângă acest grup, pentru că, evident, avem state membre care toate spun că sunt uh, supuse unei presiuni și că e greu să ne pună la dispoziție experți. Pe lângă acest grup, o să utilizăm tot mai mult propriile resurse. Iată de ce se propune să crească semnificativ dimensiunea agenției, să folosim resursele sporite pe care le vom avea și să participăm la operațiuni cu personalul propriu. În al doilea rând, un alt învățământ ras este că noi considerăm că avem nevoie de o agenție centrală pentru sistemul comun european de azil și începește convergența sistemelor de azil și ca instrument de monitorizare și de supraveghere. Rolul a văzut pentru agenție, capitolul 3, prin informații legate de țara de origine, ne va da posibilitatea să punem bazele solide, faptice pe care să se facă convergența. În plus, agenția ar trebui să poată de asemenea să aibă un rol mai central în uh, stabilirea de standarde operaționale și orientări care să pregătească o mai mare convergență în sistemul de azil și în toate materiile legate de azil. Celălalt aspect, cel legat de monitorizare menționat anterior și în discuție, Aici nou rol a avut dar pentru agenție dar a stabili un mecanism de monitorizare implementării și conformării de către statele membre în materie de sisteme de azil și primire. Și va fi relativitatea Comisiei să întreprindă pașii respective, apoi să decidă dacă se întreprindă acțiuni sau nu. Dar agenția, cred, are potențialul de a juca un rol important în monitorizarea diverselor sisteme din statele membre pentru viitor și având în vedere alte evoluții, aș vrea să subliniez niște domenii care azi ar vedea spațiu de îmbunătățire și dezvoltare. De exemplu, în domeniul desfășurării, actualul proiect propune un minim de desfășurare de 30 de zile, dar în practică, din ce am văzut noi, e nevoie de experți pentru un minim de cel puțin 6 săptămâni, ținând cont de faptul că aceștia toți trebuie instruiți apoi trebuie integrați în sistemul de lucru. Deci, dacă ai experți acolo doar timp de o săptămână sau două, devine foarte dificil de gestionat astfel de operațiuni. Ca minim folosim acum o perioadă de șase săptămâni. O altă chestiune pe care vreau să o subliniez e nevoia de a asigura complementaritatea cu revizuirea regulamentului Dublin – Aici am vrea să fim strâns implicați în uh, proiectarea și aplicarea mecanismului de distribuție, având în vedere experiența acumulată de noi în relocare în ce privește distribuirea în statele membre. Uh, vă mulțumesc pentru atenție și așteptăm cu interes să continuăm uh, și să cooperăm cu Comisia în procesul legislativ legat de aceste chestiuni. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule. Dacă am înțeles bine, trebuie să prindeți un avion, așa că nu veți putea să rămâneți să răspundeți și la întrebări. Așa că le propun membrilor care au întrebări speciale pentru domnul Schembri să le trimită în scris secretariatului, iar secretariatul se va ocupa de acestea și se va asigura că veți primi răspunsurile solicitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere, zbor plăcut, haideți să continuăm. Îi voi da cuvântul acum domnului Ryan, adjunct la DG Home, unitatea C, azil, din cadrul Comisiei Europene. Aveți cuvântul pentru 15 minute, domnule Ryan. Intervenție fără microfon. Vă mulțumim, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a vă vorbi în această după-amiază. Mi s-a cerut să vă vorbesc despre obiectivele pe care le are reforma propusă pentru sistemul european comun de azil, pe care Comisia a început să o facă. Pentru a începe, aș dori să vă spun care sunt motivele principale pentru care Comisia s-a hotărât să facă această reformă, iar apoi vă voi spune firele principale ale reformei pe care o propunem. Poate părea surprinzător, așa cum spunea și doamna Wikström, că la mai puțin de trei ani după concluzionarea negocierilor în ceea ce privește a doua generație a SECA, care a fost încheiată abia în 2013 în vară și la mai puțin de un an de la expirarea termenului de transpunere pentru directiva privind primirea, să, Comisia să se gândească deja la adoptarea acelei de-a treia generații de instrumente pentru azil. Însă motivele sunt, după părerea noastră, unele convingătoare. Și, într-adevăr, dezvoltările ulterioare ne fac să ne întrebăm cât e de potrivit sistemul actual. Am ajuns la concluzia că e nevoie de anumite reforme. În ultimii ani, așa cum bine știți, Uniunea s-a confruntat cu un flux fără precedent de migranți, de multe ori, după o călătorie periculoasă, aceștia ajungeau aici, aceste persoane au făcut o solicitare de azil și multe dintre aceste persoane ar putea să aibă nevoie de protecție internațională. Acest influx uh, a solicitat la maxim sistemul european de azil din Uniunea Europeană și sistemele naționale de azil din mai multe state membre în special. Au fost aduse la lumină și uh, punctele slabe structurale, atât în designul cât și în proiectarea sistem, uh, politicilor europene de azil. Să începem cu sistemul Dublin. Deși acesta a fost modificat cu succes de mai multe ori, rămâne în continuare nes- neschimbat pe trăsăturile sale esențiale de la Convenția de la Dublin, care a fost adoptată în 99. În experiențele de anul trecut ne-au arătat faptul că există un număr de deficiențe sistemice sau slăbiciuni în sistemul actual. Prima dintre aceste slăbiciuni e faptul că nu se ajunge la o distribuire echitabilă a solicitanților de azil în Uniunea Europeană. Responsabilitatea este determinată în mare parte și aici vorbesc despre principalele criterii în ceea ce privește valoarea alegerea statului membru responsabil. Totul se bazează pe statul membru în care s-a făcut intrarea. Cred că există mai multe motive pentru care se consideră că acest criteriu este unul relevant în special pentru că statele membre trebuie să fie stimulate să-și proiecteze granițele exterioare. Însă realitatea controlării granițelor ne arată că protejarea granițelor externe depinde în foarte mare parte și poate chiar mai mult decât în trecut pe o cooperare eficientă cu statele terțe. Aceasta este o sarcină care, cel puțin în anumite cazuri, poate să fie prea mult ca să rămână la latitudinea unui singur stat membru. E o sarcină care trece de abilitățile efective ale unui stat membru, astfel încât să se descurce singur. Faptul că ne bazăm pe un asemenea criteriu duce la faptul că majoritatea responsabilității ajunge la granița externă a statului în cauză, la statul membru din prima linie. Acest lucru în ultimele luni s-a dovedit a fi, dovedit a fi nedurabil. S-a ajuns la mișcări secundare răspândite spre alte state membre. S-a ajuns la o situație în care sistemul de la Dublin părea gata să se prăbușească complet și cred că lucrurile pe care le-am văzut în toamna anului trecut sunt o mărturie în acest sens. Alte puncte slabe pe care le-aș menționa, al doilea punct slab, are de-a face cu punerea în aplicare a sistemului Dublin. Știu că au existat uh, puncte slabe în sistem și știm asta de mult timp, însă criza din ultimele luni nu a făcut decât să le crească. Acestea sunt bine doc- documentate în, docu- în raportul de valoare pe care l-am publicat acum câteva săptămâni înainte de adoptarea noilor propuneri. Pentru a face un uh, rezumat al acestor probleme, sunt probleme care afectează atât transferurile, pentru că există de multe ori dispute între statele membre în ceea ce privește cum se poate verifica aplicarea unui anumit criteriu, cum se determină responsabilitatea și apoi o altă problemă e faptul că de multe ori solicitanții de azil se ascund astfel încât să nu fie transferați, astfel încât uh, responsabilitatea este transferată după ce trece o anumită perioadă de timp. O a treia slăbiciune pe care aș menționa-o e imposibilitatea de a efectua transfere spre anumite state membre. Când există greșeli sistemice în sistemele lor de azil, așa au stat lucrurile cu unul dintre statele membre în special și vorbesc bine, bineînțeles despre Grecia, unde în ultimii cinci ani, după hotărârile de la curțile de la Luxemburg și Strasburg, e bine niciun alt stat membru nu a putut să facă transferul spre acest stat membru. Am văzut în ultimul an că e exact acest stat membru unde ajunge marea majoritate a migranților nereglementați. Trecând de sistemul Dublin, am văzut tot pe parcursul crizei și alte slăbiciuni structurale, unele care presupun că au existat întotdeauna. Ambiția Comisiei în prima și a doua generație din uh, propunerile de sisteme de azil a fost să se treacă peste o parte dintre ele, însă încă se muncește asupra lor și acum toate aceste slăbiciuni au fost acutizate de criza recentă. Vorbesc, bineînțeles, și de tratamentul diferit acordat uh, refugiaților în diferitele state membre în ceea ce privește uh, condițiile de primire, procedurile, dar și în ceea ce privește rezultatele, în ceea ce privește procesele de solicitare de azil. În ceea ce privește primirea, standardele în continuare sunt foarte diferite de la stat membru la stat membru. Nu ține cont doar de Um, standardele de viață, standardul de viață care e un element important, ci și probleme persistente care există în statele membre în a se menține până și niște standarde minime cerute sub legislația europeană. Când ajungem la proceduri, directiva actuală e de fapt o directivă umbrelă, care lasă multă marge de manevră statelor membre în ceea ce privește proiectarea propriilor sisteme de azil. Totul provine dintr-o situație în care avem în acest moment 28 de sisteme de azil toate aceste sisteme pot să își găsească locul într-o structură comună, însă e o mare marjă de manevră existentă aici în ceea ce privește instrumentele procedurale, cum ar fi folosirea procedurilor accelerate sau folosirea unor noțiuni cum ar fi conceptul de țară de origine sigură, reguli în ceea ce privește admisibilitatea, tratamentul aplicațiilor și așa mai departe solicitărilor. În ceea ce privește ratele de recunoaștere, așa cum se știe foarte bine, deși avem aceleași criterii în uh, directiva privind calificările, există într-adevăr diferențe foarte mari în ceea ce privește ratele de, de recunoaștere, chiar și pentru aceleași naționalități. Nu putem spune că nu s-au făcut progrese deloc, însă mai uh, rămân diferențe foarte mari. Și încă un punct în ceea ce privește diagnosticarea problemei, mai avem mișcări secundare foarte răspândite între statele membre. Acestea subminează eficiența și legitimitatea politică a sistemului. Așa că, ce să facem? Voi încerca să fiu subcint, pentru că știu că se face târziu. În ultimele luni, în ultimii ani, de la adoptarea agendei europene în ceea ce privește migrația, Comisia a propus un număr de măsuri pe termen scurt sau măsuri parțiale, astfel încât să facem față provocărilor. În ceea ce privește distribuirea neechitabilă a solicitanților de azil, Comisia a propus uh, relocarea în două propuneri diferite pentru relocarea a peste 160.000 de solicitanți de azil din Grecia și Italia. În ceea ce privește utilizarea pro- instrumentelor procedurale, trecerea spre o abordare comună, am adoptat o propunere în ceea ce privește folosirea conceptului de țară de origine sigură și stabilirea unei liste europene comune și, cum să-i spun, o abordare prin care ar trebui să ajungem la o abordare mai europenizată față de abordările naționale pe care le avem în acest moment. EASO a mai făcut lucruri foarte importante și agenția în ceea ce privește standardele de recepție, indicatorii. Toată aceasta e o muncă în desfășurare însă acestea sunt soluții pe termen scurt și parțiale. Tocmai de aceea Comisia s-a hotărât să facă reforme mai fundamentale reforme pe care le-am anunțat în comunicarea din 6 aprilie în ceea ce privește reformarea sistemului european comun de azil și apoi a existat o comunicare acum de o săptămână, de fapt s-a făcut deja prima propunere la 4 mai pentru revizuirea sistemului Dublin, a regulamentului Eurodac și a mandatului EASO. Am anunțat de asemenea că în viitor vom continua totul cu o revizuire uh, a directivelor, directivele în ceea ce privește primirea și directiva în ceea ce privește calificările. Probabil că directiva privind procedurile și calificările, aceste directive probabil vor fi transformate în regulamente, iar uh, directiva revizuită va fi revizuite și mai departe. Mai mulți vorbitori spuneau și înainte că vom propune să existe un instrument legislativ structural, astfel încât să existe un cadru pentru inițiativele din viitor în ceea ce privește relocarea, totul pornind de la inițiativele pe care le-am făcut în ultimele luni și anume să ne mișcăm mai mult spre o migrație gestionată, un sistem de migrație regionată, cu o trecere spre uh, transfer care, transfer care să fie preferabil. Foarte pe scurt, pentru că știu că mi expiră timpul, câte ceva despre propunerea Dublin. Pentru a face față problemei acestei distribuiri inechitabile a solicitanților de azil, în comunicarea din 6 aprilie, Comisia mai are două abordări alternative, opțiunea 1 și opțiunea 2, iar apoi la 4 mai am um, prezentat ceva care cred că se afla între cele două opțiuni și anume inserarea în regulament a ceea ce numim noi un mecanism de corectare în ceea ce privește echitatea. Odată ce un stat membru ajunge la 150% din ceea ce se consideră conform unor criterii de referință o alocare echitabilă, atunci se activează o relocare spre alte state membre care încă nu au ajuns la ceea ce ar fi 100% din alocarea lor echitabilă. Și anume încercăm să corectăm puțin acest dezechilibru. Totul ar fi completat de ceea ce numim noi schimbări importante în directivă, adică niște intervale temporale mai scurte și un principiu important din uh, directivă și anume să nu existe o schimbare a responsabilității. Odată ce un stat membru este găsit responsabil, acesta rămâne responsabil. Noi credem că e un mod important prin care ne putem asigura că descurajăm mișcările secundare între statele membre. Și totul merge în mână-mână cu filozofia solicitării de protecție în Uniunea Europeană și nu într-un anumit stat membru. Un solicitant de azil care vine în Uniunea Europeană să aibă garantate anumite standarde de protecție dacă are nevoie de protecție, însă nu poate să aleagă statul membru uh, în care își dorește să se stabilească. Pentru a însoți toate acestea, am propus și schimbări pentru regulamentul Eurodac. Nu voi intra în detaliu din cauză de timp. Săptămâna trecută am uh, prezentat și o revizuire a mandatului biroului pentru sprijin pentru azil la nivel european. Ne dorim ca acesta să devină acum o agenție. Până acum nu s-a ajuns atât de departe încât să fie autoritate de luare a deciziilor în ceea ce privește deciziile de azil, așa cum spuneau câțiva membri în sesiunea precedentă, însă cred că am făcut destul de multe astfel încât să ne asigurăm că agenția va fi consolidată și în ceea ce privește operațiunile pe care le face, sprijinul acordat statelor membre, provocări, provocări fie din exterior, cum ar fi fluxurile sau deficiențele din sistem. Am primit un rol de monitorizare și evaluare important care într-adevăr se inspiră din sistemul de valoare Schengen, care e un sistem de succes și care există pentru regulile în ceea ce privește zonele de frontieră. Apoi ne mai dorim să fie crescută convergența între statele membre. Și foarte important că se vor putea adopta linii directoare în ceea ce privește țările de origine, să mergem mai departe de ceea ce se întâmplă în acest moment și anume să ține cont și de dimensiunea de eligibilitate care a fost introdusă de un UNHCR și vrem să ne asigurăm că statele membre iau de, adoptă decizii mai convergente în ceea ce privește solicitanții de azil din aceeași țară de origine. În ceea ce privește directivele, propunerile care mai există, cred că nu le voi atinge. În comunicarea din 6 aprilie am menționat care sunt liniile directoare ale reformelor pe care ni le-am propus. Menționăm și faptul că am lansat un proces de consultare, e un proces care se află încă în desfășurare. Am discutat despre el cu această comisie, cred că săptămâna trecută la Strasburg, un coleg de-al meu a vorbit cu mai mulți membri ai acestei comisii, am avut consultări cu părțile implicate, dar și cu statele membre. Iar aceste propuneri vor urma, bineînțeles, va trebui să se țină cont de aceste consultări. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult! domnule Ryan și acum îi dăm cuvântul doamnei profesor Petra Bendel, profesor de științe politice și director al Friedrich Alexander University din Nuremberg, Germania, care ne va prezenta rezultatele studiului său în ceea ce privește primirea refugiaților femei în Europa. Și vă rog și pe dumneavoastră să vă încadrați în cele 15 minute. Mulțumesc, doamne președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vă relata în legătură cu o analiză pe care am făcut-o în ultimele două luni la cererea Comisiei FAM în legătură cu perspectivele de gen și necesitățile femeilor refugiate, care va fi publicată în curând. Conform, uh, noi ne-am concentrat asupra a doua, două studii de caz, München în Germania și Bruxelles în Belgia, unde am realizat interviuri standardizate atât cu experți din domeniul administrativ, ONG-uri, cât și cu refugiați femei și uh, în diverse uh, studii de uh, centre de primire. Vă voi prezenta în primul rând contextul uh, juridic și constatările noastre empirice. Dacă în 2015 majoritatea refugiaților erau femei, 60% din sosirile din ianuarie 2016 încoace au fost copii și femei preocupate în legătură cu preocupații în legătură cu restrângerea și închiderea frontierelor există încălcări de, ale drepturilor omului, eh, violența de gen ca armă de război și anumite forme de violență acceptată împotriva femeilor eh, sunt cauze eh, cheie în care în, în legătură cu care nu există protecție suficientă în timpul în statele de proveniență refugiatele sunt expuse uh, violenței de gen, gen cum ar fi violențe din, în familie, în comunitate, prin căsătorii forțate, de exemplu, și violențe din partea străinilor, de exemplu, traficanții, uh, personalul facilităților de detenție, cărzile de frontieră, uh, lucruri lucru care plasează femeile femeile într-o situație de vulnerabilitate mai mare comparativ cu bărbații. Căsătoriile forțate pentru a profita de reîntregirea familiei au fost uh, raportate de Amnesty International și ICNUR. Lipsa căilor legale a fost, a fost deja uh, menționată și aceste aspecte afectează în special femeile, făcându-le vulnerabile în fața exploatărilor această lipsă de acces legal și a unei proceduri de transfer mm, din partea statelor membre duce la lipsa uh, apărării drepturilor omului a acestor oameni, deoarece femeile sunt expuse mai mult discriminării decât uh, bărbații și băieții, uh, exercitarea drepturilor lor este mai dificilă și se consideră că au nevoie de protecție atât în legislația europeană cât și în cea belgiană, se garantează în principiu, în principiu această protecție. Convenția de la Geneva nu, a, nu menționează în mod specific uh, uh, ca uh, criteriu există mm, multe criterii, cum ar fi genitarea, mutilarea genitală, care reprezintă uh, discriminare. În mai 2015, Uniunea Europeană a introdus standarde mai bune și armonizate pentru persoanele care caută protecție internațională în Uniunea Europeană și a obligat statele membre să țină cont de necesitățile grupurilor vulnerabile, cum ar fi minori, minori neînsoțiți, uh, persoane cu handicap, uh, femei însărcinate, victime ale traficului de ființe umane, persoane cu boli grave, persoane cu boli mentale sau care au fost supuse torturii, violului sau altor forme de violență psihologică fizic- sau fizică, cum ar fi victimele mutilării genitale, ceea ce apare în articolul 22 al directivei. Cum pot fi evaluate aceste vulnerabilități în statele membre. În statele membre uh, este aleatoriu, nu există nicio procedură clară, uh, armonizată, însă condițiile de gen și de vârstă trebuie să fie luate în considerare în centrele de primire. Însă, directiva uh, condițiilor de primire nu este transpusă de plin în legislația în statele membre cu toate că ar fi trebuit să fie până în iulie anul trecut. În septembrie anul trecut, uh, Comisia Europeană a demarat proceduri de încălcare a prevederilor împotriva 19 state membre și Belgia se află printre acestea pentru că nu au transpus standardele din directivă. o perspectivă europeană nu este posibilă aici. Există și un studiu făcut de EQUI care poate va uh, și poate va urma un studiu mai aprofundat în cele 28 de state membre. Însă noi nu considerăm că în cazul persoanelor vulnerabile avem nevoie de legislație suplimentare, avem nevoie de transpunerea și implementarea măsurilor deja adoptate după cum s-a spus, avem instrumentele necesare, însă trebuie să învățăm să le folosim. Deci poate ar fi o idee bună să transformăm directiva într-un regulament și acest lucru ar fi util. În ceea ce privește Consiliul Europei, Convenția de la Istanbul a intrat în vigoare în august 2014 și această convenție se referă în special la violența împotriva femeilor. Este primul instrument obligatoriu care include violența de gen comisă împotriva femeilor datorită genului lor. Comisia uh, stabilește obligațiile statelor membre de a proteja victimele violenței și de a îi pune sub acuzare pe făptuitori. Uh, are o serie de măsuri de la conștientizare, la uh, acordarea serviciilor de susținere mai important și mai relevant pentru subiectul de azi. Există dimensiunea azilului, migrație, a violenței împotriva femeilor și cu toate că convenția insistă că majoritatea victimelor violențelor sunt femei și Uh, fete și că violența face parte dintr-o discriminare și inegalitate mai largă, Consiliul Europei recunoaște că nu doar femeile și fetele suferă de violențe și de aceea încurajează părțile să aplice cadrul de protecție și bărbaților care sunt expuși violenței. Deocamdată convenția a fost semnată de 42 de state, Belgia a ratificat convenția și Germania a anunțat că o va uh, semna în legislatura actuală. Această convenție permite statelor membre și Uniunii Europene să uh, devină semnatari împreună. S-a sugerat un cadru coerent UE pentru a combaterea violenței împotriva femeilor conform angajamentului Comisiei pentru Egalitatea de Gen. S-a propus și un calendar în acest sens. Atunci când vine vorba de, con- de concluziile empirice, am uh, constatat că nu se acordă suficientă atenție calității primirii în interiorul Uniunii, Asta în parte datorită cererii uh, sub, care a crescut subit, uh, fluxul de azilanți a încreunat implementarea acestor condiții în 2015, lucru care se aplică Germaniei și Belgiei. Așadar, statele membre nu trebuie să uh, își piardă din vedere obligațiile în momentul în care această urgență va încheia, se va încheia, după cum au uh, subliniat și mai multe persoane aici. Însă s-a uh, ajuns la o conștientizare a necesităților grupurilor vulnerabile, dar implementarea este insuficientă. Avem nevoie de practici diferite și de practici mai bune, plângerile și recomandările din cercetarea noastră empirică sunt foarte cunoscute și voi, voi relata șase puncte principale. În interviurile noastre a fost foarte clar că calitatea centrelor de primire era punctul cel mai important, în special condițiile de spațiu în care erau cazați acești solicitanți de azil. Ar trebui să se pună prioritatea asupra locuințelor mai mici pentru a uh, nu se, pentru a se reduce violența în centrele de primire colective. De asemenea, traumele anterioare, precum și lipsa de zone protejate, creează temeri constante și duc la o traumatizare continuă care Uh, ia forma insomniei, coșmarurilor și lipsa de uh, intimitate este un, o constantă. Credem că toate aceste centre trebuie să aibă camere separate cu uh, uh, uși care se poate să fie închise și pentru a permite intimitatea. Am uh, constatat că cen, că există centrele, centre pentru femei, însă uh, această separare nu trebuie să fie standardizată, trebuie să se acorde alegerea într-o primire într-un centru comun sau într-un centru separat și da, în cazul violențelor trebuie să existe centre pentru izolarea victimei de, de act atacator. După aceea există plângeri în legătură cu bucătăriile acestea, ar trebui să fie prioritizate înainte de serviciile de hrană, pentru că în interviurile noastre femeile spuneau că doresc să pregătească mâncăruri tradiționale și că nu le place mâncarea primită și că acest lucru le dă sentimentul că nu au ce face. Situația este la fel pentru femeile însărcinate sau uh, pentru mame. O lipsă de autonomie sau uh, și, care, și lipsa de perspectivă pentru pe termen lung, frustrarea, plictiseala duc la tensiuni care încurajează violența. Măsurile transparente pentru ca refugiații să poată să raporta, raporteze hărțuirea sau uh, încercările de șantaj de către uh, Uh, personal sau de alți uh, azilanți uh, ar trebui introduse inclusiv mediatori pentru femei în fiecare regiune. Aceste facilități trebuie să includă personal feminin, în, ce, în special în ceea ce privește personal de securitate. Trebuie să uh, se uh, ține cont de sensibilitatea de gen, inclusiv pentru uh, mutilarea genitală feminină și competență. Exist, avem nevoie de cooperare pe termen lung între centrele de primire și experți în violență. Trebuie să existe prioritizarea serviciilor de consiliere privată. Uh, Trebuie să se ofere cursuri de autoapărare atâta timp cât articolele 21 și 22 ale directive pentru primire nu sunt implementate corect. În ceea ce privește identificarea vulnerabilităților, această perspectiva reform, reformarea directivei pentru primire acordă această responsabilitate statului, însă nu există proceduri standardizate pentru vulnerabilitate. Doar din când în când vulnerabilitățile erau uh, uh, identificate și uh, tratate de către personalul angajat. Procedura de screening este controversată pentru că hotărârea și identificarea vulnerabilității necesită încredere. Pentru a susține integrarea, al cincilea punct, stabilitatea și vindecarea vulnerabilităților individuale. Experții ne-au spus că au găsit un că un sistem de trasabilitate, precum și un serviciu juridic, ar fi foarte utile pentru familiile care au fost separate în, pe drum. Al șaselea punct, în ceea ce privește directiva procedurilor de azil, interviurile noastre au uh, revelat că dacă că exista o persoană de intervievare femeie um, care era disponibilă, însă exista o lipsă de traducători femei. Și uh, procedura separată de soț sau copii nu este întotdeauna optimă. Partenerii noștri au solicitat o abordare de jos în sus pentru implementarea garanțiilor, o mai bună coordonare între statele membre și o monitorizare a implementării și o susținere a transmiterii exemplelor de bune practici. Ajungem acum la ultima intervenție din cea de-a doua secțiune. Doamna McCohen, eh, șefă a eh, Biroului European al Amnesty International. Aveți 15 minute la dispoziție. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitația de a vă vorbi astăzi. în mod foarte clar reprezentantul reprezentanții Amnesty International vor uh, vorbi întotdeauna despre oameni. Este foarte ușor să discutăm despre cifre și proceduri. 150% uh, din uh, capacitate de transfer. Un lucru care este foarte important și mă bucur că anumiți eurodeputați deja au menționat acest lucru, este să nu intrăm într-o discuție despre politici fără să examinăm realitatea în care ne aflăm acum. S-a menționat deja uh, acordul între Uniunea Europeană și Turcia, o declarație politică semnată care contravine, după părerea noastră și altor organizații, organizații Uh, contravine legislației internaționale în ceea ce privește returnările din, returnările din Grecia. Ne-a frapat faptul că s-au luat 35 de decizii de a nu returna sirieni în Turcia pe baza faptului că Turcia nu este un stat sigur și este foarte important. Ceea ce este îngrozitor este că există încercări de a, uh, de a se afecta politic acest proces de diligență și acest lucru a fost semnalat de la bun început, pentru că legislația internațională se aplică asupra drepturilor individuale și nu se poate da un cec în alb unui stat pentru a returna persoanele în situații groaznice. Este foarte important. S-a discutat foarte mult astăzi în legătură cu cel de-al doilea cele doua fază la care ajungem și mulțumesc comis- colegilor de la Comisie și la agenții în legătură cu aceste propuneri. Însă eu aș dori să vă rog să vă gândiți, date fiind anumite mm, observații foarte valide făcute de către eurodeputați și de către experți. Chiar Acum, după ce am convenit această legislație, chiar avem nevoie de aceste inițiative. Încă nici nu a existat o evaluare de impact pentru a vedea care este impactul real al acestei legislații. Nu am examinat uh, funcționarea sa în realitate. Când spunem că sistemul actual nu funcționează, un motiv Uh, Majore reprezintă problemele politice. Refugiații nu reprezintă criza, sistemul nostru politic este în criză. Ceea ce mă frapează ca absurd și am mai spus acest lucru este că atunci când discutăm sistemul de la Dublin, uh, ni se spune că este excepțional, că acum este o situație excepțională. Deci asta înseamnă că am gândit un sistem pentru a primi refugiații, însă atunci când refugiații vin în număr mare, atunci sistemul nu funcționează. Trebuie să ne ridicăm împotriva acestui fapt, pentru că este o noțiune ridicolă, dacă ne gândim în acest fel. Dacă examinăm imaginea globală a ceea ce se propune, și acest lucru s-a confirmat din nou astăzi, uh, Eh, se propune să punem accentul pe granițele externe, să colaborăm cu state terțe, cum ar fi acordul UE-Turcia, se propun anumite state care au o situație chiar mai rea decât Turcia. Deci, dacă suntem sinceri, vor, în primul rând este vorba de oprirea oamenilor de a veni în primul rând, ceea ce contravine de de azil și cei puțini care ajung eh, vor fi redistribuiți S-au menționat rute sigure și legale. Um, este poate un avantaj pe care îl avem acum, cu toate că s-a spus de multe ori uh, că în practică nu există asemenea măsuri. Anul trecut, în 2015, au ajuns în Europa un milion de persoane. Acest lucru este mm, mm, infim față de populația totală a Europei, peste 400 de milioane de oameni. Deci dacă am, ar fi să fim sinceri în legătură cu uh, rutele sigure și legale, Europa nu a făcut ceea ce trebuia și ar trebui să fim uh, rușinați de lipsa de locuri de transfer, lipsa de um, vize umanitare și erodarea uh, principiului reîntregirii familiale. Aș dori să reamintesc Uniunii Europene și statelor membre de uh, fațeta internațională a acestei crize Amnesty International este preocupată ca organizație internațională nu doar de reacția din Europa, ci de ceea ce se întâmplă la clasă, la, la scară globală. Există mai multe persoane în deplasare decât după cel de-al doilea război mondial. Uh, secretarul general al ONU a venit cu ideea unui acord, uh, unui pact mondial. Au loc discuții cheie la New York și la Bruxelles și va avea loc o uh, reuniune la nivel înalt prezidată de Barack Obama în septembrie. Aș face un apel urgent liderilor europeni să își asume inițiativa prin acțiuni în legătură cu rutele sigure și legale. Și trebuie să ne gândim la consecințele dacă Europa nu vine cu cifre serioase, ce vor, cu ce vor veni alte regiuni ale lumii. Acest lucru va avea uh, consecințe grave asupra stabilității globale și asupra cadrului internațional al drepturilor. În ce privește Libia, Amnesty International are, din păcate, studii îngrijorătoare pe care le va prezenta mâine în legătură cu Libia și migrația. Singurul lucru care se întâmplă deocamdată este, de fapt, ideea instruirii pazei de coastă libiene. Desigur că eforturile deosebite făcute de bărbații și femeile care salvează vieți pe mare sunt de admirat, când ne gândim la a, aceștia, unde o să se întoarcă în Libia? În Libia e iadul pe pământ, tortură sistematică, condiții îngrizo- îngrozitoare pentru refugiați. Trebuie să contestăm una dintre propunerile vehiculate. Trebuie să ne întrebăm și în legătură cu ce devine normă. Multe procese legislative menționate aici, ce se întâmplă? Deciziile politice s-au luat. Aceste decizii politice, fără a-i consulta pe experți, fără un dialog semnificativ cu organizațiile societății civile de pe teren, cu universitarii care studiază problema. Totul se întâmplă rapid. Trebuie să ne gândim la rolul Parlamentului European pentru a-i trage la socoteală pe factorii de decizie. Care este statutul legal al acelei declarații UE-Turcia? Care sunt implicațiile? O să permitem în Europa un amestec politic în procedurile adecvate când există comitete de apel și tribunale care contestă legalitatea unor dintre decizii. Un alt lucru foarte important privind în viitor, s-a spus că Uniunea Europeană ar utiliza acest acord cu Turcia ca model pentru alte acorduri de cooperare în materie de migrație. E ceva extrem de îngrijorător, nu doar problemele legale pe care le-am văzut deja pe teren în ce privește implementarea acestui acord, ci și în ce privește <clears throat> pătarea rolului de până acum pe scena mondială pentru Uniunea Europeană. E vorba de o logică mioapă de la Ministerul de Interne care <clears throat> devine prioritar în politica externă, cu un impact care ar putea fi devastator, care eventual să pună totul sub semnul întrebării. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru analiza prezentată, care corespunde cu ce am văzut noi în ce privește situația femeilor refugiate pe teren. Înainte de a intra într-o analiză amănunțită a neimplementării actelor normative, trebuie să punem sus întrebării conceptul cum că aceste fete și femei sunt expuse la returnare într-o țară nesigură, fără acces la proceduri legale. Nici măcar nu suntem în etapa în care să facem analiza adecvată a problemelor percepute. Trebuie să facem un pas înapoi să spunem că nici măcar nu le recunoaștem drepturile cele mai de bază. În încheiere, așadar, Cred că trebuie să ne punem uh, semne întrebări în legătură cu acest al doilea pachet și în această etapă să ne întrebăm ce lipsește. E foarte clar, voința politică, asta e problema. Nu doar niște mărunte probleme tehnice. Sunt multe elemente pozitive în legătură cu cadrul actual pentru refugiați și migranți în Europa. Multe garanții care nu sunt respectate, dar ar trebui să fim precauți doamnelor și domnilor, să nu punem sub semnul întrebare acest sistem în această perioadă, în aceste timpuri tulburi. E nevoie de un element hotărător. Trebuie să vedem că Uniunea Europeană își asumă și joacă rolul și statele membre să se implice într-o manieră realistă a rutelor legale care trebuie să sporească, s-a tot vorbit despre ele în contextul acordului cu Turcia sau în alt context, să asigurăm o abordare proactivă care să țină cont de rolul internațional al Uniunii Europene. Unii dintre oamenii cei mai vulnerabili de pe mapa mond. drepturile lor au fost călcate în picioare, domnilor și domnilor. Și trebuie să avem contactul cu ce se întâmplă pe teren uh, și se întâmplă și s-au întâmplat lucruri extrem de îngrijorătoare în ultimele luni. Mulțumim. Mulțumim tuturor. Ajungem acum la partea de întrebări și comentarii din partea colegilor. Doamna Gomez s-a înscris deja. Să mă ajutați, nu văd numele domnului de acolo. Mai întâi, doamna Gomez. Mulțumesc. Dacă e logica de la Ministerul de Interne, cum tocmai ați spus, atunci e o logică proastă de minister de interne, fără gândire strategică și fără evaluare strategică a factorilor externi, care, desigur, nu duc la descurajarea oamenilor disperați pe care nu-i sperie nici polițiști, nici altcineva. O să găsesc eu că întrebarea mea Desigur că de mult timp în Parlament am dorit o revizuire a regulamentului Dublin. În ce măsură nu e decât o scuză ca de fapt să nu ne ocupăm de problemele reale, curente? Aș vrea totuși să-l întreb pe domnul Ryan sau să-l rog să ne spună ce reacție ar trebui să aibă statele membre la ideea că el ar trebui să plătească pentru cei pe care îi resping de la schema de relocare în cadrul prevăzut. Și v-aș întreba, de ce nu sau se are în vedere ce se întâmplă cu căile legale, căile sigure de ce nu se pune în aplicare imediat? Dacă așa, după cum s-a spus, fac parte din retorică. Pentru că e singura cale de a rezolva problema respectându-ne obligațiile. Și aș vrea să vă mai întreb ce se întâmplă cu așa zisa declarație UE-Turcia. Se aplică sau nu se aplică? e în cadrul acordurilor uh, dintre Grecia și Turcia. Probabil că asta declanșează acele hotărâri judecătorești despre care v-ați, sau la care v-ați referit. Și apoi, de fapt, ce face Uniunea Europeană? Ce face Comisia Europeană? Ca să ajute să rezolve situația din domenii. N-a dispărut. Sunt mii de mici domenii împrăștiate peste tot. Și după cum ne-a spus domnul Șembri, am trecut de la înregistrare la preînregistrare, dar mai urmează și înregistrarea și după aceea nu mai știu ce o să vină, botezul, circumcizia. Până la urmă, unii o să-i omoare, o să dispară, o să se găsească o alternativă la relocare până se aplică relocarea. Ce face comisia? vorbesc din punct de vedere al Portugaliei, care de luni de zile spune că e gata să primească refugiați și am primit mai puțin de 300. Am spus că suntem gata să primim până la 10.000. Și comisia ce face? Știu că domnul comisar Avramopoulos a fost la Lisabona acum două săptămâni, a spus niște vorbe frumoase, dar nu mă interesează ce spune, mă interesează ce face comisia ca să rezolvă problema cu oamenii care au fost blocați în Grecia și cei care în continuare vin. S-a vorbit despre Libia și are legătură și cu situația din Grecia, dar și cu o logică proprie care nu se sfârșește. În curând s-ar putea să ne confruntăm cu alte domenii în Italia sau mai știu pe unde. Mulțumim. Doamna Gomez, domnul Ioaristia Bals, sper că v-am pronunțat bine numele. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi referi la câteva idei menționate deja de doamna Gomez și doamna McGowan. Cred că se încetățenesc anumite premize și anumite idei care mi se par periculoase, care nu mi se par reale, inclusiv uh, de terminologie atunci când se vorbește de intrare ilegală, de persoane ilegale sunt mesaje foarte periculoase și care conturează un tip de societate care mie nu îmi place și trebuie să fim foarte precauți când, la felul cum vorbim. Nu se spune că nu s-a acordat suficientă atenție persoanelor refugiate eh, datorită faptului că a, am avut o situație de urgență Uh, un milion de persoane la 500 de mii de locuitori, uh, locuitori. Putem să vorbim de o situație de urgență în Iordania, în Liban, însă în Uniunea Europeană nu am avut o urgență. Eu nu cred că uh, nici măcar nu avem o criză de voință politică. Din păcate, demonstrăm o voință politică manifestă și evidentă de a nega drepturile uh, celor care au nevoie de drepturile cele mai de bază. Statele membre ale Uniunii Europene știau foarte bine de mult timp că acest lucru se va întâmpla, că acest flux de migranți și refugiați uh, va ajunge, o știau foarte bine. Statele membre au avut mult timp pentru a se pregăti, pentru a încerca să rezolve lucrurile, nu doar cu prin politica externă, uh, care ar fi putut să fie diferită, ci și în ceea ce privește atenție și primirea refugiaților. Ceea ce s-a întâmplat în Grecia era evident atunci când am uh, văzut uh, ruta Balcanilor din noiembrie, era foarte clar că urmau să se închidă granițele. Și Grecia nu primea ajutoare suficiente atunci când vorbim despre 6.000 de persoane transferate și că acest lucru este o îmbunătățire, mi se pare că ar trebui să aibă loc demisii cineva să își asume responsabilitatea. Mie mi se pare un scandal. Mi se pare scandalos ceea ce se întâmplă în Turcia cu acest acord, declarație comună, orice ar fi, însă Comisia Europeană ne spune că lucrurile merg bine, însă noi când mergem în Turcia și ne uităm la centrele de detenție, de acolo de unde sunt, vedem că acestea au un regim de închisoare, femei cu copii mici care sunt într-un regim de detenție, acest lucru nu se menționează. Acest lucru și uh, intențiile guvernului turc, după cum ne-a spus un reprezentant, a fost să de, este să deporteze 100% din aceste persoane fără a le oferi posibilitatea de a solicita azil. Deci, ni se spune, reali, cea, realitatea este mult mai gravă decât ceea ce ni se spune. Trebuie ca statele membre să și asume responsabilitatea și comisia să fie mult mai ambițioasă. Doamna Vergia. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să le mulțumesc celor care au făcut prezentări, invitații noștri. Mă ocup de un raport privind migrația și drepturile omului în țările terțe la comisia, subcomisia DRO, care trebuie aprobat de la Comisia Afaceri Externe în iulie și în plenară în septembrie, în principiu. În declarația dumneavoastră sunt multe elemente de care încercăm să ținem cont în acest raport și cred, după cum a spus și dumneavoastră, doamna, că Parlamentul European are o responsabilitate în domeniu pentru a încerca să facă să evolueze lucrurile și cred că reușim, inclusiv lucrând cu mai mare eficacitate în dorința noastră de a avea o abordare integrantă Comisia Afaceri Externe și Comisia Libe și în special cu Subcomisia pentru Drepturile Omului pentru a rămâne în atenția noastră. Aveți perfectă dreptate să instați, insistați asupra faptului că vorba de o criză politică și că Uniunea Europeană și în special statele membre nu sunt la înălțimea mizelor. Pentru că atunci când ne uităm la cifre, mai ales cele legate de refugiați, partea Uniunii Europene față de ce se întâmplă în altă parte, mai ales în Africa, Este de evidentă că atunci când văd reacția Uniunii Europene și mai ales declarațiile pe care le-am avut săptămâna trecută în plenară din partea domnului Timmermans și a doamnei Mogherini, <clears throat> eu uh, nu mai știu ce să spun. Uniunea Europeană nu era la înălțimea mizelor. Propunerile Comisiei deocamdată dau tot mai mult înapoi știu în ce cadru. Iată ce Parlamentul European are o responsabilitate reală în domeniu. Dar avem o dispoziție de relocare pentru 60.000. Acum văd ceva despre 1.500, adică nici 10% din dispozitive de urgență, care oricum nu era la înălțimea mizelor, pentru că era vorba de peste un milion de oameni care au sosit. În Franța, ministrul de interne tocmai a făcut un efort enorm ca să atingă obiectivul promis de Franța, a hotărât să treacă în modul de refugiați relocați, relocalizați în țara mea de la 300 la 400 pe lună. Mi-am luat calculatorul de buzunar și mi-am dat seama că e nevoie de șase ani ca să ating obiectiv. Șase ani pentru un mecanismul de urgență. Deci ce reacție poate avea Comisia față de așa ceva? Statele membre nu se la înălțimea mizelor. Și da, sunt tot mai multe probleme cu femeile, cu copiii. Când ne uităm la cifre, e ceva halucinant. Cei care ajung în Franța și mă opresc imediat, cifrele cu la cei care sosesc în Uniunea Europeană și cei care mor în Marea Mediterană. În special, uh, majoritari sunt uh, femei și copii tot mai mici. Cât timp o să lăsăm să se întâmple așa ceva? Ignor a spus că din 2014 au fost 10.000 de morți în Mediterană. Când reacția va fi la înălțimea sau pe va corespunde cu ce se întâmplă în Mediterana. Reacția Comisiei mi se pare nemulțumitoare și cred că dă înapoi sub presiunea statelor membre, ceea ce mă blochează pur și simplu. Doamna Asmin Bart acum. Vă mulțumesc, vă mulțumim foarte mult pentru informații. Pot să vă spun următoarele. Mă îngrijorează foarte mult cele ce le spuneți în ceea ce înseamnă, în Ceea ce înseamnă sistemul european comun de azil pare să fie un mare eșec. Și vedem că EASO primește acum noi competențe cu mecanisme în ceea ce privește evaluarea, împărțirea persoanelor în statele membre, însă trebuie să vedem. Vorbim aici despre niște State Unite ale Europei, și apoi cine prea persoanele de azil. Uniunea Europeană decide ce se întâmplă în statele membre. Există deja o cotă ridicată de migranți în Suedia, de migranți în Suedia, de unde vin eu și deja situația e una dificilă. Și apoi dacă vine Uniunea Europeană la noi și ne spune ce să mai facem, ei, bine mie mi se pare fals. Și uh, Bineînțeles, această împărțire este inechitabilă. Suedia a avut pe termen scurt niște avantaje, însă pe termen lung statele membre sunt cele care trebuie, trebuie să ia astfel de decizii. Ni s-a dat exemplu Portugaliei și unde persoanele nu merg, deși ar putea să meargă acolo. Însă pentru state membre ca Suedia, unde există condiții bune, bineînțeles că înseamnă că oamenii vor să vină la noi, pentru că au mai multe avantaje. Vedem că ei încearcă să ajungă în Europa de Nord, cei care uh, fug de război. și bineînțeles că și aparținătorii vor să vină și să își reunifice familia. E de înțeles, însă statele membre trebuie să fie cele care iau hotărâri în acest domeniu. Întrebarea mea, acest mecanism de împărțire, cotele, când acestea sunt uh, epuizate și toate aceste persoane sunt împărțite, ce se întâmplă cu ceilalți? Dacă vin un milion pe an, ce se întâmplă cu ei? Sunt trimiși mai departe sau sunt crescute cotele între statele membre? sau e un fel de loterie și anume primul care depune solicitarea primește locul, restul să meargă acasă. La ce fel de cifre vă așteptați? Câte persoane o să vină în acest an? Există cifre? Mulțumesc, acum să îi dau cuvântul colegei doamna Mațolo, co-raportoare la raportul primii situație din Marea Mediterană și nevoie de avea o abordare holistă. Doamna Mațolo. Urmează să încheie această audiere de aseară, pentru că trebuie să plece, o să-i dau imediat cuvântul și apoi revenim la cei de la prezidiu pentru scurte răspunsuri. Mai doamna Mețu, mulțumesc. Doar că idee. Dacă aștept concluziile, ca să trag concluzii, cât timp mai avem? Încerc să văd dacă pot să reorganizez program. Și la sfârșit o să vorbesc în engleză fiecare dintre cei de la prezidiu ar putea vorbi câte două minute. Da, atunci pot să aștept și restructurez mesajul. Bun. Atunci revenim la cei de la prezidiu. Domnul Ryan mai întâi. Ok, thank you. I'll try to be uh, as short as possible. Mulțumesc. Cât de repede posibil, câte reacții câteva reacții la întrebările adresate de doamna Gomez. Uh, M-ați întrebat dacă a existat vreo reacție a statelor membre în ceea ce privește contribuția de solidaritate de dou- la cei 250 de mii. Au existat uh, discuteri, discuții în grupul de lucru, discuții inițiale, primele reacții ale statelor membre, câteva reacții de ce am propus așa ceva, am explicat că e un mecanism care e astfel făcut încât să uh, reflecteze într-o anumită măsură costul primirii refugiaților, dar în același timp e un element descurajant să ne asigurăm că într-adevăr se pune în aplicare cum trebuie sistemul Dublin. Am primit multe întrebări, inclusiv de la dumneavoastră, în ceea ce privește căile juridice prin care să fie crescut, uh, să fie crescut procentul de transfer. Și cred că de la aceste întrebări au venit în ambele sesiuni, de la cei care au intervenit. Nu e doar o inițiativă retorică din partea Comisiei, nu. Intenția e într-adevăr să continuăm pe inițiativele importante pe care le-am avut în ultimele luni. Am avut niște inițiative foarte importante, în special cea de vara trecută când uh, statele membre au spus că vor uh, transfera peste 20.000 de persoane. Până acum transferul era o competență strict națională, acum acționăm la nivelul Uniunii Europene. Aceste inițiative sunt importante deci trebuie văzute într-un context global. Uniunea Europeană poate să aibă un rol de lider în uh, acest domeniu și cred că e important de spus și probabil e un răspuns și la intervenția doamnei McGowan. Situația Uniunii Europene e puțin diferită față de a celorlalte state industrializate și asta din cauza poziției noastră geografice. Noi am primit foarte mulți solicitanți de azil spontani. Și de aceea cred că există această generozitate scăzută în ceea ce privește relocarea întrebări în ceea ce privește declarația Turcia-UE. E o, o, întrebare pe care am tot am auzit-o în discuția de astăzi. Aș spune următoarele. Declarația UE-Turcia e un proces, e un proces în desfășurare, abia a început să devină operațional. Declarația însă își spune că va fi pusă în aplicare doar uh, mergând mână în mână cu legislația europeană și internațională. Comisiile de apel din Grecia nu au fost întotdeauna de acord cu, cu serviciul de azil grecesc. Probabil e o un indiciu că într-adevăr procesul funcționează și grecii se gândesc într-adevăr că trebuie să existe aceste aliniere cu legislația națională. Acestea fiind spuse, cred că e important să recunoaștem faptul că, Turcia a făc- că Grecia a făcut schimbări importante în legislație și a promis și schimbări majore în ceea ce privește punerea în practică și anume cum procesează solicitările de azil atât de la uh, cetățeni sirieni și nesirieni ar trebui să îi dăm voie Turciei să, uh, într-adevăr, să-și ducă la bun sfârșit angajamentele luate. Un ultim punct, probabil, mai mulți dintre dumneavoastră, doamna Vergia, dar cred că și doamna Gomez, au spus că sunt frustrate de ceea ce se întâmplă și în idomenei, ce se întâmplă faptul că cele 160.000 de locuri de relocare, de locuri pentru, de persoane pentru relocare nu nu se face nimic cu acestea, însă eu aș fi atent și la aspectele noi care sunt propuse. Sunt uh, niște propuneri fără precedent făcute de comisie, continuând deciziile Consiliului. Și cred că e de natura procesului să dureze pe termen lung până va fi pus în aplicare așa cum trebuie. Ne, ne dezamăgește progresul în ceea ce privește um, propunerile de relocare. Însă credem că și de, de transfer. Credem că aceste probleme pot fi depășite, însă va fi nevoie de timp. Există procese deja bine stabilite, cum ar fi stabilirea de hotspot-uri și așa mai departe. Așa că cred că avem și motive de optimism, însă cred că e suficient. Vă mulțumim, domnule Ryan, și vă mulțumim că v-ați încadrat în timp. Doamna Bendel are cuvântul. Să vă răspund în spaniolă în legătură cu uh, condițiile din Iordania și Liban pe care le-ați menționat. Uh, condițiile de primire de acolo, în ciuda eforturilor mari pe care le fac, fac aceste state, sunt foarte proaste și de aceea există atât de multe mișcări secundare pe la care asistăm acum. Însă, într-un într stat atât de bogat ca Germania, care ar trebui să prezinte condiții mai bune, am, ne-am com, confruntat cu o situație anul trecut uh, în, într-un centru de primire foarte mare, un centru de primire și redistribuire a refugiaților foarte mare, așadar, și acolo exista un eh, esfort foarte mare din partea societății civile în München, însă condițiile în aceste centre de primire de urgență unde am fost uh, erau foarte proaste și acolo. Ceea ce vreau să spun este că nu trebuie să uh, pierdem din vedere că există o situație de urgență și că trebuie să ajungem la situații comparabile pentru a evita și aceste deplasări interne. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Bender. Doamna Măgăon are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Niște reacții scurte. În primul rând, ca să fie foarte clar, Amnesty International nu are o poziție în ceea ce privește ce trebuie să se facă prin intermediul UE, ce să se facă prin intermediul statelor membre. Noi suntem axați pe impact, pe ceea ce se întâmplă. Avem 50.000 de oameni într-o țară care clar nu poate să facă față situației în condiții umane. E logic că le cerem țărilor vecine să participe la relocare, însă nu avem niciun fel de poziție puternică, în niciun caz. În ceea ce privește declarația UE-Turcia, cred că va trebui să vă să vă lucre dintr-o altă perspectivă. Ce au zis cercetătorii noștri? Turcia, în mod repetat, a, for- a forțat refugiații să treacă înapoi granița spre Siria. Același, lu- același lucru s-a întâmplat de multe ori. Am făcut cercetări, am documentat acest fenomen. Așa că nu, nici măcar nu ne putem închipui că sistemul turcesc ar funcționa. Nu putem să, nu spunem că nu putem, spunem că nu putem întoarce oamenii în Grecia pentru că au probleme cu sistemul de azil, dar în același timp ducem oameni din Grecia în Turcia Milioane de refugiați în Turcia nu au unde să meargă. Afgani, irakieni sunt izolați acolo. Milioane de oameni nu au nici acces de bază la asistență umanitară. Cei care au fost întorși s-au întors în niște condiții groaznice. Sunt de acord cu Comisia că da, e o oportunitate bună de a pune presiune asupra Turciei să aibă un sistem eficient de azil în 15 ani, însă haideți să nu prostim pe nimeni. Astăzi astăzi, în timp ce vorbim, destinurile și, destinele și viețile oamenilor sunt afectate, a celor care sunt întorși acolo. Și e doar realitatea obiectivă, e ceea ce se întâmplă astăzi. Și cred că trebuie să ne împotrivim fenomenului. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă McGowan, le mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor, vă mulțumim pentru contribuții și acum, doamna Mațola, vă rog, trageți concluziile. Vă mulțumesc, doamnă președinte, voi începe prin a spune că îmi pare rău că nu am fost alături de dumneavoastră toată uh, reuniunea, însă lunea a fost foarte uh, plină de evenimente. Uh, Aș uh, dori să vin cu o altă perspectivă ca raportor la un raport care s-a adoptat acum câteva săptămâni, abordare integrantă în ceea ce privește migrația. Criticăm foarte mult folosirea cuvântului integrat, holistic în engleză. Însă mm, s-a văzut foarte clar că există foarte multe aspecte și de aceea cred că trebuie să avem un document care să încerce să cuprindă toate chestiunile. Nu cred că am găsit um, soluția minune, știm că nu există nicio soluție rapidă în ceea ce privește migrația, însă cred că pentru prea mult timp ne-am acceptat, ne-am, ne-am axat pe accente individuale ale migrației și nu aveam un tablou complet de care aveam neapărat nevoie în această instituție. Punctul de pe care a fost dificultatea situației. Dacă ne uităm la cifre, 1,8 milioane de oameni au venit în Europa anul trecut, peste 300 de mii de care știm s-au înnecat în Marea Mediterană. Acest lucru ne arată că și anul acesta lucrurile nu vor sta mult mai diferit. Deja am tot auzit rapoarte de tragedii pe malurile noastre, eu vin din Malta, așa că știu foarte bine cât de gravă e această situație. Însă, ce am constatat? Un vot foarte puternic în acest Parlament ne-a arătat faptul că suntem reprezentanți politici care doresc să ia poziție și nu ne dorim să vedem niște cifre, niște statistici fără nume, pentru că ceea ce se poate întâmpla cel mai rău e să fim desensibilizați și să nu mai vedem migrația ca ceva într-adevăr uman. Vorbim de oameni reali, de vieți reale și asta e ceea ce trebuie să reținem tot timpul timpul. Pentru că dacă nu e ușor să ne uităm la tragedie după tragedie și să spunem ca Parlament putem să mai adoptăm încă o rezoluție în care să spunem cât de rău ne pare, ce scandalizat suntem că nu s-a făcut nimic încă și în același timp știm să că vedem doar niște numere. Ce am constatat noi? Ne-am dorit o viziune durabilă, pe termen lung și nu niște soluții de urgență, la situații de urgență. Uh, am început după cifre de la faptul că solidaritatea trebuie să fie principiul pe care orice acțiune pe migrație se bazează. De aceea am cerut o, o un sistem permanent de căutare și salvare. Ne doream să creăm un punct de vedere foarte realist, de unde să pornim și să căutăm să găsim o majoritate în grupurile politice. Am analizat Frontex și Garda Europeană. Recunoaștem faptul că Frontex și acțiunile navale, cum ar fi operațiunea Sofia, au jucat un rol în ceea ce privește salvarea de vieți, dar bineînțeles că trebuie să mergem mai departe. Atât nu e suficient, nu e un element suficient pentru a face față provocării. Nu-i voi spune spune problemă, îi voi spune provocarea cu care avem de-a face. Am analizat măsurile împotriva măsurilor criminale. Raportul nostru atinge și acest punct. Am spus foarte clar că trebuie să fie distruse aceste rețele, nu pur și simplu să fie îndepărtate de noi, îndepărtate spre Turcia și spre Libia mai ales cu acest acord UE-Turcia, care ar putea să ducă la un efect de revărsare și spre alte părți uh, ale Mediteranei. Vicepreședintele NATO, reprezentativ Mogherini săptămâna trecută ne-a spus că până astăzi lucrurile nu au stat așa, însă oricum să vedem ce se va întâmpla am um, subliniat diferențele între cei care au nevoie de protecție și cei care vin în Europa să muncească. A fost un punct dificil de negociat. Cu toate acestea, înțelegem că oamenii care fug de război și de persecuție au ajuns la protecție, dar nu înseamnă că e vorba de un drept inalienabil de migrație. Când vine vorba de migrație pentru muncă, aici statele membre trebuie să fie cele care continuă să controleze uh, piața muncii. Ele și Uniunea trebuie să vadă cum pot acoperi vidurile existente pe piață în cel mai bun mod posibil și de aceea avem și directiva în ceea ce privește blue cardul european și așa mai departe. Însă nu s-a ajuns la obiectivele la care se dorea să se ajungă, așa că obiectivele aici trebuie să fie modificate. Am mai analizat încă ceva dificil, căi sigură și legale de migrație. Am cerut o, abor o abordare legislativă obligatorie în ceea ce privește relocarea și vize umanitare, Securitatea. Dacă ne uităm la numărul mare de amendamente pe care le-am primit, peste o mie de amendamente la raportul nostru, e bine, multe dintre ele aveau de, aveau de a face cu securitatea. Am înțeles că nu putem să ne ascundem când avem de a face cu această provocare în ceea ce privește o abordare largă statele sunt cele care trebuie să își îndeplinească obligațiile pe care le au la granițele externe. Nu putem să ignorăm nici această parte legată de securitate. Trebuie să-i ascultăm pe cetățeni și îngrijorările pe care le au. De aceea spunem că abolirea controlelor interioare și Schengen trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea granițelor exterioare. Vorbim foarte mult și cu toții ne punem această întrebare. A murit zona Schengen? Există această frică mare, reală, și anume că vor reexista controlele interioare la graniță. Ce spunem noi în raport? Spunem că trebuie ca abolirea controlelor interioare să meargă mână în mână cu consolidarea controlelor exterioare. Și trebuie să țină cont și de poziția și situația statelor membre sub tratate, sub legislația existentă. De asemenea, știu că nu oricine care vine în Europa e eligibil spre a fi protejat. Înțelegem că cei care nu se află în această situație trebuie să fie returnați și recunoaștem faptul că trebuie îmbunătățită eficiența politicilor și sistemelor noastre. Insistăm și asupra faptului că um, Țările sigure, sigure cum ar fi Libia, trebuie să facă mai mult în ceea ce privește acceptarea propriilor uh, conaționali și acest lucru trebuie să fie o parte din negocierile noastre. Am analizat și integrarea. Am avut multe discuții în această instituție în care nu discutam despre integrare, unde se considera că e un subiect tabu. și trebuie să fie un proces pe două căi. Da, drepturile fiecăruia trebuie să fie protejate și trebuie să facem mai mult astfel încât să uh, protejăm familiile și trebuie să respectăm valorile pe care a fost fondată Uniunea noastră. Voi încheia încet. Am discutat și despre combaterea cauzelor. Înțeleg că e nevoie de angajament puternic astfel încât să fie rezolvate problemele geopolitice de acum. Trebuie să ne gândim la construirea de capacități pe termen lung în țări și trebuie să trecem de mandatul nostru politic și să ajutăm la investiții în statele terțe la săptămâna trecută spuneam că avem nevoie de un fel de plan Marshall pentru acești oameni, ca oamenii să poată trăi în țările lor de origine și sunt de acord cu cele spuse de Franz Timmermans și Federica Mogherini în acest sens. Înseamnă că statele membre trebuie să facă într-adevăr ceea ce au spus că voi face, trebuie să creeze sisteme de azil și judiciare astfel încât cei care au nevoie de protecție să găsească locuri sigure în state sigure și în afara Europei. Ana pleacă acum, așa că vom încheia. E timpul în concluzie, să spunem că am înțeles că e timpul să acționăm și sperăm că raportul nostru, care se bucură de o majoritate foarte bună, va duce la schimbări de durată și la instrumente legislative ca atare. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Mețola, le mulțumim tuturor participanților, le mulțumim pentru intervenții, vă mulțumim colegilor, o seară plăcută tuturor! și sper că vom putea să ne întoarcem să discutăm aceste chestiuni și pe viitor. Vom avea o dezbatere la 16 iunie pe subiect în liber.